Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die Dragi colegi, dați-mi voie să vă urez bun venit la reuniunea de astăzi a Comisiei de Control Bugetar în Parlamentul European. La punctul 1 avem adoptarea ordinei, ordinei, de, ordinei de zi. Nu există dorințe de modificare, deci pornesc de la premisa că ea este adoptată ca atare am să vă spun că aveți, uh, avem interpretare, uh, veți vedea limbile disponibile, pe, le aveți la dispoziție. De asemenea, această reuniune este transmisă pe internet. În plus, dați-mi voie să vă amintesc că pe internet există pagina Uh, aferentă uh, a comisiei noastre. Trecem acum la punctul 3. Este vorba de adoptarea, aprobarea procesului, proceselor verbale. Nu uh, dorește nimeni să intervină. Dacă nu are nimeni uh, obiecții, acest proces verbal este adoptat. Deci pornesc de la această premisă. La punctul 4 trecem acum. Este vorba de descărcările de gestiune um, și asta uh, în, în ceea ce privește recomandările Consiliului. Dați-mi voie să-i urez uh, bun venit uh, doamnei Westerhage, Vestager, um, reprezentanta Consiliului, respectiv din partea președinției daneze. De asemenea, îi urez bun venit domnului comisar Șemeta, Bun venit, domnule comisar. Ne, bucuri, ne bucurăm că sunteți uh, alături de noi și că veți uh, fi alături de noi pentru discutarea raportului uh, domnului Fielner. Propun să trecem direct la uh, ordinea noastră de zi și vă dau cuvânt, cuvântul doamna Vestager. Aveți cuvântul. Danke sehr, Herr Präsident. Genau. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, it's a pleasure for me to be here. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să fiu astăzi aici um, și să pot um, duce la bun sfârșit rolul Consiliului în ceea ce privește procedura anuală de descărcare de gestiune și uh, pentru a pregăti recomandările Consiliului cu privire la descărcarea de gestiune pentru 2010. Aș dori să mă folosesc de această oportunitate pentru a vă prezenta recomandările Consiliului, dar în același timp uh, și pentru a reafirma importanța acordată de către Consiliu pentru o bună uh, gestiune a fondurilor europene. Curtea Europeană de Conturi anul acesta ne-a trimis un uh, mesaj cu două dimensiuni. Pe de o parte, o opinie, un aviz clar cu privire la fiabilitatea conturilor anuale și a confirmat uh, calitatea implementării bugetului în comparație cu alți ani. Din uh, concluziile Curții de Conturi, Consiliul con concluzionează că în ultimii ani s-au făcut progrese în implementarea uh, Uh, bugetului, atât în partea Comisiei și a statelor membre. Măsurile luate de către toate părțile continuă să își arate rezultatele. Pe de altă parte, o mare parte a plăților din bugetul european sunt afectate de erori, iar sistemele de control și supraveghere sunt eficiente numai, din punct de, numai parțial Uh, și asta în ceea ce privește uh, tranzacțiile și regularitatea lor. În anum, există anumite domenii, uh, do, agricol, dezvoltare rurală, unde există astfel de erori. Pentru coeziune și transport, rata de eroare a crescut la 7,7% spre deosebire de Uh, progresele și de rezultatele pozitive din procedura de anul trecut în domeniul coeziunii. Iată aici unele rezultate mai puțin pozitive. Este clar că suntem departe de obiectivul nostru uh, principal să obținem o aprobare din partea Curții de Conturi. Consiliul dorește își reafirmă uh, dorința de a vedea o reducere de la an la an a ratei erorilor. Încurajează Comisia să își asume uh, responsabilitatea în implementarea bugetului european, să își uh, consolideze structurile de control și supraveghere și să își îmbunătățească cooperarea cu autoritățile statelor membre. Orice, Trebuie făcute toate eforturile posibile pentru a uh, scădea uh, nivelul de eroare în plățile efectuate de Uniunea Europeană pentru a utiliza cel mai bine și cel mai eficient și eficace fondurile europene, fondurile plătite de contribuabilii europeni. Avem o criză economică și financiară și știți că există uh, se acordă foarte multă uh, atenție uh, cheltuirii um, uh, eficiente a fondurilor uh, plătite de contribuabil și asta nu trebuie să fie valabil numai în momente de criză, de fapt. Din nou, uh, important pentru Consiliu este o, sistem, o întrerupere sistematică a plăților în momentul în care există uh, Uh, probe uh, de deficiențe uh, în ceea ce privește sistemele de gestiune și control și suspendarea acestor plăți până când se adoptă măsuri um, de reparatorii. Consiliul încurajează Comisia să, încur- să identifice erorile cât se poate de repede și să sancționeze uh, aceste erori prin măsuri uh, de corectare. Consiliul recunoaște valoarea uh, unui cadru de reglementare stabil în perioada actuală uh, financiară, însă o evaluare regulată a funcționării acestuia este necesară pentru a identifica slăbiciunile și posibilitățile de îmbunătățire. Revizuirea uh, Uh, regulamentului financiar și a uh, prevederilor cu privire la viitorul cadru financiar multianual sunt oportunități bune și necesare pentru a face modificările necesare. Însă, echilibrul între valoarea adăugată și sarcina administrativă trebuie să fie menținut. Drept urmare, Consiliul subliniază faptul că simplificarea trebuie să fie în continuare un principiu de bază care să stea, care să uh, fie un fundament pentru modificările uh, viitoare. Complexitatea reglementărilor actuale rămâne un element îngrijorător, foarte îngrijorător. Reglementările trebuie să fie mai clare, mai coerente și mai ușor de implementat. Poate să fie vorba de programe operaționale, gestiune, management financiar, achiziții publice. Peste tot trebuie să simplificăm. Achizițiile publice, ca și în anii anteriori, în 2010, rămân sursa principală de erori, mai ales în, ceea ce, în domeniul uh, gestiunii partajate. Consiliul încurajează toate părțile implicate să monitorizeze cu atenție legislația actuală cu privire la achizițiile publice, mai ales uh, dezvoltarea și evoluția reglementărilor actuale și util, uh, de asemenea am dori uh, să se utilizeze experiențele trecute pentru revizuirea regulamentului financiar și pentru revizuirea reglementărilor privind achizițiile publice slăbiciunile um, identificate de Curtea de Conturi la Comisie. Consiliul consideră că raportul de activitate um, elaborat de directorul, comer- directorul general de la Comisie și că este un instrument um, util pentru a asigura legalitatea și conformitatea plăților. Însă, Consiliul subliniază că raportul anual de activitate trebuie să fie complet și uh, rapoartele între ele trebuie să fie comparabile pentru a asigura uh, o bună conformitate. De aceea uh, solicităm comisiei să se aplice în mod coerent principiile de bază pentru aceste rapoarte, să se ia în considerare rezultatele auditurilor uh, efectuate și să se uh, definească mai clar uh, rezervele. Nu în ultimul uh, rând, uh, salutăm noul uh, capitol Uh, din acest raport cu privire la autoevaluarea comisiei um, și, de asemenea, auditurile efectuate de către uh, comisie în interior uh, pe baza unor rapoarte speciale. Consiliul salută adoptarea de obiective, cunoașteți acronimul european SMART, respectiv ca um, obiectivele să fie specifice, măsurabile, uh, adecvate, uh, responsabile și în timp util. În ultima lună, Consiliul a examinat în detaliu implementarea bugetului în pentru 2010 pe baza uh, observațiilor făcute de Curtea de Conturi. Consiliul ECOFIN a amintit din nou Comisiei și statelor membre că trebuie să se facă progrese mai mari în anii viitori. Consiliul așadar a făcut și, pe baza tuturor acestor elemente, a făcut uh, unele recomandări pe 21 februarie și anume de a oferi o descărcare de gestiune a Comisiei pentru bugetul pentru 2010. Consiliul a adaptat recomandările Uh, pentru descărcare pentru cele 24 de organisme care au personalitate juridică ale Uniunii Europene. Însă, aceste agenții se consideră că ar trebui și ar putea în continuare să își îmbunătățească gestiunea financiară însă Consiliul a putut să uh, recomande o descărcare pentru toate aceste agenții. Ultima remarcă, Consiliul a adoptat recomandări de a acorda descărcare a șase um, agenții, întreprinderi comune, um, Sper însă că vor fi luate în considerare um, recomandările. Deci, iată, avem două recomandări, una este bună, una este mai puțin bună, trebuie așadar să facem eforturi în continuare. Vă mulțumesc, doamnă Vestager, doamnă ministru, pentru prezentarea poziției Consiliului. Atât Consiliul cât și Comisia și Parlamentul au un rol important, iar recomandările cu privire la Uh, procedura de descărcare uh, către Parlament fac parte din munca dumneavoastră fundamentală, iar noi considerăm că procedura anuală de descărcare este una dintre sarcinile principale ale acestui Parlament și aș dori să îmi exprim recunoștința față de președinția daneză pentru abordarea cooperantă și deschisă cu privire la acest uh, aspect. Aș dori să menționez asta pentru că este ceva foarte important pentru uh, colegii din această comisie. Voi deschide acum dezbaterea. Îi dau cuvântul întâi doamne, domnului raportor, domnul Christopher Fielner. Aveți cuvântul. Thanks a lot, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna ministru. Vă mulțumesc pentru că sunteți prezent aici pentru început. Mă bucur foarte mult să văd un reprezentant al unui stat membru în contextul procedurii de descărcare de gestiune. Deși ați venit aici în calitate de reprezentant a Consiliului, dar ideea de a ști că e un reprezentant al statelor membre mă face să mă bucur în acest context. Mai întâi, nu pot să mă abțin să nu mă refer la chestiunea complexității și simplificare pe care o discutăm ore în șir la diverse comisii și nu în ultimul rând în comisia noastră, dar mă întreb într-o anumită măsură care sunt responsabilitățile pe care le avem noi în diverse instituții de a face legislația complicată și nu simplificată. Și cred că noi, desigur, avem un rol și trebuie să ne gândim în contextul procedurii legislative obișnuite, dar cred că aș adresa un apel la statele membre. Poate și dumneavoastră puteți purta această dezbatere cu statele membre, să se întrebe și ele dacă directivele europene întotdeauna sunt implementate cât mai simplu, cu putință de către autoritățile naționale. Eu cunosc uh, Suedia, dumneavoastră cunoașteți Danemarca, nu sunt diferențe atât de mari, dar am această senzație că miniștrii pe plan național au tendința, cel puțin, atunci când implementează drept internațional, să adauge lucruri care servesc unor interese specifice naționale, care nu au neapărat ceva de a face cu directiva, cu legislația de la origine, care se presupune că trebuie să fie pusă în aplicare. Și apoi, cred că vorbesc în asentimentul celor mai mulți colegi, noi ne confruntăm cu <clears throat> cei din circumscrițiile noastre cu alegătorii care dau vina pe Bruxelles, când de fapt, dacă ne uităm în amănunt, problemele sunt create de statele membre și trebuie să avem în vedere acest aspect și dumneavoastră cu colegii dumneavoastră. Alte două elemente despre care m-ar interesa să aflu ceva. Mai întâi, dacă mi-aduc bine aminte, cred că la procedura precedentă de descărcare au fost patru state membre care au scris o scrisoare trei sau patru care s-au abținut, de fapt, la votul privind descărcarea de gestiune. Țările de jos, Regatul Unit, Suedia și n-a fost cumva și Danemarca? Cel puțin parcă ați semnat scrisoarea sau nu v-ați implicat deloc? Dar în această descărcare cred că au fost trei state membre care au hotărât după analiză că data trecută Țările de jos, Suedia și Regatul Unit, au decis să se abțină, dar acum au luat notă de faptul că acest semnal al abținerii nu a dus la nimic și acum, de fapt, am votat împotriva descărcării. Probabil că e un element de noutate în context și mă întreb ce fel de discuție a declanșat între statele membre și care a fost reacția și dacă a fost un semnal care a fost uh, ascultat, receptat și ca ministră din Danemarca și ca președinte a Consiliului m-ar interesa reacțiile dumneavoastră. Și interesant de <clears throat> notat faptul că Regatul Unit a fost printre ele, pentru că dacă trec la chestiunea următoare, hai să le spun păcătoși. Regatul Unit este unul dintre păcătoși atunci când e vorba de numărul de erori la diverse programe și au o rată de eroare foarte ridicată în programele britanice. Noi am încercat, de fapt, să discutăm ceva ce sper că ați discutat sau n-ați discutat. Faptul că 58% Curtea de Conturi Europene spune că 58% dintre erori ar fi putut fi identificate și soluționate la nivel de stat membru, dacă așa stau lucrurile. Atunci, ce au mai discutat la Consiliu în acest sens și, în special, cum uh, ați discutat cu cele trei state membre arătate de Curtea de Conturi, care reprezintă aproape 60% dintre erori la anumite program, Spania, Italia și Regatul Unit. Noi am încercat să discutăm cu ei. I-am invitat aici și n-au venit și trei dintre noi au trimis scrisori și au spus dacă nu veniți la noi, putem veni noi la dumneavoastră să discutăm pentru că e important. N-am primit niciun răspuns la cele trei scrisori, deși ne-am exprimat disponibilitatea de a călători acolo. Dar dumneavoastră ați avut ocazia să vă întâlniți cu ei. Și ne fiind doar o chestiune pentru Parlamentul European, ci presupun că și pentru alte state membre. Ce ați făcut celelalte state membre? Ați discutat cu cele implicate, responsabilitatea cu aceste trei și faptul că 58% din erori ar fi putut fi uh, identificate și rezolvate și apoi dacă ați avut aceste discuții, care au fost concluziile. Noi am încercat <clears throat> prin colegii dumneavoastră să discutăm cu aceste state membre, n-am avut ocazia și atunci profit de prezența dumneavoastră aici pe care o salut. Și sper că veți putea răspunde la unele dintre aceste întrebări. Thank you, colleague Felner. It's a președintele. Mulțumesc, domnule coleg Fielner. E o gamă foarte mare de întrebări. Dacă vreți să răspundeți acum și apoi o să luăm 3-4 intervenții din sală și din partea comisiei. Ei bine, domnule Fielner, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări și vă mulțumesc pentru cuvintele de bun venit aici. După cum spuneați, sunt uh, cu, în calitatea de președinte a ECOFIN uh, prezența mea aici în acest sens, dar am discutat, ar trebui să spun, mai mult în general, pentru că adoptam recomandări adresate Parlamentului European, deci n-am parcurs fiecare situația fiecărui stat membru să le spună ar fi trebuit să faceți asta sau cealaltă. În general, ce aș vrea să spun că, desigur, Aș vrea ca o parte a dezbaterii să o duc înapoi la Ecofin, să le transmit membrilor care este atmosfera, sentimentul aici și apoi să continuăm pe baza recomandărilor de la ultimul Ecofin. În legătură cu primele dumneavoastră reflexii legate de simplificare și complexitate, presupun că știm că din fiecare proces politic, dacă se ajunge la un compromis, asta de obicei face lucrurile mai complicate, mai complexe, pentru că aveți și dumneavoastră un cuvânt de spus și eu și apoi și ceilalți și până la urmă construim o casă cu tot felul de uși și ferestre. Cred că dacă avem ambiția reală a simplificării, asta e valabil pentru toți, oriunde e un proces politic, să ne asigurăm că și compromisurile sunt realizate în această lumină. În al doilea rând, sunt de acord cu faptul că ceea ce vedem, lucrurile devin tot mai complexe pe măsură ce avansează în sistem. Uneori, din cât știu eu din punct de vedere danez, pentru că dacă le cer oamenilor să facă ceva, dacă ar putea să facă puțin mai mult și atunci lucrul devine mai complex. E unul dintre motivele pentru care constatăm că e important să știm ce fel de erori se produc și unde ar fi simplificarea o metodă bună de aplicat. Trei țări au votat împotrivă, după cum ați spus și dumneavoastră, dar cred că abordarea acestor trei țări care au hotărât să voteze cu nu la recomandare și să redacteze o notă, sunt unele considerații pe care le împărtășesc și unele dintre țările care au votat favorabil, spunând că e foarte important să urmărim îndeaproape și să ne asigurăm că menținem echilibrul între a schimba totul și în același timp să lucrăm pe baza progreselor deja realizate. Cel puțin asta a fost concluzia mea când am adoptat recomandările și anume că unele sau majoritatea îngrijorărilor exprimate de cele trei țări care au votat împotriva au fost și îngrijorările țărilor care au votat favorabil. Pentru că există mai multe lucruri la care va trebui să continuăm să muncim, dar poate mai constructiv să facem acest lucru în procesul uh, descărcării de gestiune și nu să votăm împotriva, să respingem. Deci, cred că avem un sentiment uh, împărtășit, comun, că Există cele două dimensiuni ale problemei. Unele lucruri merg bine, unele mai puțin bine și trebuie să fie îmbunătățite. Dar, după cum spuneam, n-am intrat în amănunt cu fiecare țară pe plan individual. Am avut o dezbatere mai generală în legătură cu descărcarea de gestiune. Dar a fost o dezbatere bună și <clears throat> a existat uh, concentrarea pe aceleași aspecte ca și aici. Președintele, mulțumesc. Acum vicepreședintele Comisiei este următorul pe lista vorbitorilor. Eh, eh, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să-i mulțumesc domnului ministru pentru răspunsurile pe care le-a dat deja. Am o întrebare foarte concretă. De fapt, e o solicitare de informații suplimentare. Consiliul recomandă acordarea descărcării de gestiune N-am auzit în mod explicit că Consiliul recomandă de asemenea ca descărcarea de gestiune să se acorde și către Consiliu însuși. Și întrebarea este, recomandați să se acorde descărcare și Consiliului? Și dacă da, pe baza cărui document faceți aceste recomandări? Dacă o faceți în baza mai multor documente, am putea ca documentele pe care vă bazați hotărârea de a acorda descărcare să le dați și Parlamentului ca și noi să le examinăm? Președintele, mulțumesc. Acum colegul Filip Bracoan. Mulțumesc, domnule președinte. În prefață vreau să spun că e prima comisie la care particip și sper că există unii colegi cu o mai mare experiență și o să fie îngăduitori cu mine până mă adaptez. Aș vrea și eu să-i mulțumesc, domnului ministru, pentru prezență. M-a ascultat cu interes și sunt membru al Parlamentului de 13 ani, dar e prima dată la această comisie și am urmărit dezbaterile de, la descărcarea de gestiune în plenară de ani de zile și mi se pare că doamna ministru a identificat pe bună dreptate lipsurile din comentariile auditorilor, în special în legătură cu descărcarea de gestiune a comisiei ce se pare că avem într-un fel e aceeași poveste. Adică, da, există probleme și noi lucrăm uh, pentru a încerca să eliminăm problemele. Dar problemele acestea nu dispar, nu se sfârșesc niciodată, pentru că noi, în continuare, acordăm descărcarea de gestiune ca și că totul ar fi în regulă. E bine, mă tem că în ce mă privește pe mine, în special domeniile identificate unde rata de eroare e în creștere, în loc să scadă după cum ar trebui, cred că trebuie să ne spunem oare n-a venit momentul să facem ceva cu adevărat, să începem să ne ocupăm de rădăcină, de originea problemei. Și domnul Fiernel cred că a identificat una sau două dintre origini. Sunt domeniile în care nu există niciun control fizic sau foarte puțin control în legătură cu evaluarea și cheltuielile programe, cum ar fi fondurile de coeziune și, cum a spus doamna ministru, la fondurile agricole și de dezvoltare rurală. Domnul Fielner s-a referit la Regatul Unit, statul din care provin eu și pot să vă spun că, din punctul nostru de vedere, aceste cifre se leagă de 2010. Pot să vă spun acum că guvernul de coaliție britanic uh, are o atitudine de seriozitate să se ocupe de aceste probleme. O parte a acestora au fost provocate istoric de mecanismele de livrare, de furnizare pe care le avem, care din fericire au fost uh, abolite și înlocuite și sperăm că în această privință va exista o îmbunătățire a modului în care aceste măsuri sunt implementate. Dar cred că observația generală pe care aș dori să o fac, domnule președinte, în legătură cu prezentarea domnului ministru, este că în continuare nu dispunem de mijloace suficient de solide și severe când ne ocupăm de aceste cifre. Aici ar trebui să fie o problemă de toleranță zero. Ar trebui să fie toleranță zero față de orice erori, indiferent de... Nu, hai să ne apucăm să lucrăm ca să rezolvăm. Parlamentul ar trebui să spună nu, nu și iar nu, până când vin cifrele corecte. Mulțumesc. Äh, Vă mulțumim, Urmează domnul Teodoros Schilakakis. Thank you, uh, Mr. President. Thank Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, mă bucur că ați venit în fața noastră și vă mulțumesc pentru prezență. Aceasta este o perioadă în care fiecare buget ar trebui să fie mai uh, transparent. Cel puțin asta își doresc cetățenii europeni și în ceea ce privește bugetul european. Întrebarea mea este în calitatea mea de raportor din umbră pe marginea raportului cu privire la descărcarea de gestiune a Consiliului. Am transmis o scrisoare Consiliului, o scrisoare care conținea o mulțime de întrebări care nu au fost uh, răspunse. Vreau să vă întreb tocmai de aceea dacă aveți vreodată Uh, intenția de a răspunde la toate întrebările pe care vi le-am adresat prin intermediul scrisorii respective. Iată un, uh, un set de întrebări, poate că ne oferiți răspunsul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întrebările domnului Starks și uh, ale domnului Schilakakis, practic, se referă la unul și același subiect. Nici eu nu am experiență, domnule Bradbourne, nici pe departe, sunt uh, nouă în domeniu. Însă am înțeles că această temă este una foarte sensibilă, a tot fost dezbătută de altfel de-a lungul anilor. Consiliul oferă descărcarea de gestiune pe baza tratatului. Consiliul consideră că articolul 319 spune clar că Parlamentul European, la recomandarea Consiliului, va oferi, va acorda descărcarea de gestiune Comisiei. Cred că aceasta este dezbaterea, nu? Din păcate, cu siguranță nu o vom rezolva astăzi. Consiliul se bazează pe raportul anual al Curții de Conturi. Nu, acest raport reprezintă fundamentul tuturor recomandărilor noastre. Din păcate, nu astăzi vom rezolva problema transferului de informații și a transparenței în acest domeniu. În ceea ce privește modul în care, prin acordarea gestiunii, s-ar putea, într-adevăr, contribui la schimbarea lucrurilor, dați-mi voie să vă spun următorul lucru. În momentul în care, în numele președinției daneze pregăteam această ședință, bineînțeles că am pus și eu aceeași întrebare. Lucrurile oare chiar se îmbunătățesc? Vedeam acolo 7,7% probabilitatea ratei de eroare. Ei bine, un procent foarte uh, foarte mare, chiar dacă media e mai bună, undeva la 4 și ceva la sută. Ei bine, când am pus această întrebare, mi s-a spus că ar fi cazul să mă uit la ce s-a întâmplat în trecut. Și dacă voi face acest efort, îmi voi da seama că lucrurile au început să se îmbunătățească de-a lungul timpului. Așa, încet, încet, anul viitor, mai mult ca sigur, lucrurile vor sta mai bine și asta deoarece există interesul necesar pentru îmbunătățirea situației. Cu toții suntem responsabili în fața cetățenilor europeni, contribuabililor europeni și, prin urmare, bineînțeles că toată lumea dorește ca lucrurile să arată mai bine. Eu cred că e mai bine să acordăm descărcarea de gestiune și mai apoi, încet, încet, să lucrăm asupra simplificării, asupra tipului, analizei tipului de erori care au loc pentru a ne asigura că aceste probleme sunt într-adevăr uh, tratate de către statele membre și eventual îndepărtate. Vă mulțumim, urmează domnul Zondergaard. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să folosesc și eu uh, limba maternă. Am trei întrebări, de fapt. În primul și în primul rând cum a fost tratată în cadrul Consiliului problema Fondului de Stabilitate. Acesta a fost uh, creat în anul 2010 și cred că a fost folosit pentru prima dată în cazul uh, Portugaliei, dacă mi-amintesc bine. Uh, suma inclusă în acest fond este una deosebit de mare. Ce e interesant pentru noi nu e atât uh, baza juridică a creierii acestui, care a servit creierii acestui fond, ci ce ne interesează pe noi este evaluarea funcționării fondului și uh, uh, controlul parlamentar. Prin urmare, vreau să vă întreb care au fost uh, ideile vehiculate în Consiliu cu privire tocmai la controlul parlamentar asupra acestui fond. A doua întrebare acum. Trei state au respins acordarea descărcării de gestiune către Consiliu. Danemarca se numără printre aceste state. Cred că în 2011 Danemarca a spus cât se poate de clar că nu este de acord cu descărcarea de gestiune acordată Consiliului și iată că această atitudine se repetă și anul acesta. Dați-mi voie să vă întreb de ce este nevoie pentru ca atitudinea Danemarcei să se schimbe. Iată, sunt trei state care se opun acordării acestei descărcări de gestiune. Astăzi ne aflăm într-o situație specială o situație specială în care, iată, ne întoarcem la analiza începuturilor. Da, e drept Situația arată mai bine în momentul de față decât în anii trecuți, însă se prea poate ca pe, pe viitor rata de eroare să crească și cu toate acestea acordarea de gestiune, descărcarea de gestiune să fie acordată. Deci dumneavoastră ne spuneți că situația arată mai bine acum decât în urmă cu vreo 10 ani. Aceasta să fie baza deciziei Consiliului. Da, vă înțeleg. Uh, ideea, dar mă întreb dacă nu e oarecum, nu ne, nu ne inhibă oarecum acest tip de atitudine. În al treilea rând, doamnă ministru, ni s-a mulțumit pentru că președinția daneză este foarte transparentă. Vreau să vă întreb, în calitate de cetățean danez, dacă și mâine după amiază, la punctul 46 veți fi prezentă în sală. Deci veți fi prezentă în momentul în care vom discuta acest punct 46. Dacă nu veți uh, veni mâine după amiază aici, atunci va trebui să vă adresez o întrebare încă de astăzi pe marginea acestui subiect. Probabil că nu, spune domnul președinte. Puteți continua dacă doriți, puteți să adresați întrebarea. Deci trei întrebări. Doamna Inge Gres le urmează acum. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența, doamnă ministru. Am ascultat prezentarea dumneavoastră foarte frumoasă și dați-mi voie să spun că am senzația că suntem într-o satiră. Problema aceasta nu este oriunde, ci este în statele membre și mai mult decât atât, problema se regăsește în anumite state membre. Din păcate, Spania, de 10 ani încoace, se află în topul uh, neregularităților în ceea ce privește folosirea fondurilor structurale. Uh, Spania este urmată de Italia și mai apoi de Grecia. Iată o situație care se propagă de ani de zile încoace și pe care o, o băgăm cumva sub preș. Tocmai de aceea dați-mi voie să vă întreb ce face Consiliul pentru a identifica statele membre în care se regăsește o problemă. Bine, acum nu vrem să punem statele la stâlpul infamiei, să le arătăm cu degetul, ci să punem problema cum am putea, într-adevăr, să depășim această situație critică, situație critică în care uh, regulile sunt din ce în ce mai uh, severe pentru toți, chiar dacă ele sunt generate de anumite state membre. În anul 2010-2011, din nou, Spania a fost în față, în top. Acum uh, Grecia, uh, cred că a fost depășită în acest clasament de către uh, Cehia. Deci mi se pare că problema rezidă din nou și din nou în aceleași state membre, prin urmare ar trebui să luăm măsuri uh, Uh, care să viseze aceste state membre dificile. Și acum trec la, trec la a doua întrebare. Oare există măsuri uh, um, specifice pe care Consiliul le cristalizează pentru a rezolva problemele din uh, Italia și Portugalia? Trec la al doilea comentariu. Noile state membre, România și Bulgaria, state deosebite să le spunem. Dacă citim raportul Comisiei, uh, care a fost publicat în urmă cu câteva zile în România, în ceea ce privește corupția, spre exemplu, 60% dintre uh, toate uh, deferirile în fața justiției sunt practic uh, anulate sau nu sunt duse la bun, în sfârșit, la bun sfârșit și mă refer la acele acțiuni uh, juridice care vizează actele de corupție. Facem ceva în acest sens sau nu? În uh, Bulgaria avem 27 de procese uh, penale împotriva 27 de, 28 de judecători. Nu știu dacă există astfel de cazuri în Danemarca, eu mi-amintesc că ar fi existat asemenea cazuri în uh, Germania, însă vedem că uh, Există două state membre care au cam aceleași probleme. Oare ce face Consiliul în uh, ceea ce privește uh, utilizarea fondurilor și uh, supravegherea utilizării fondurilor europene în aceste state membre? Am fost foarte uimită în al treilea rând acum de rezoluția cu privire la descărcarea de gestiune, pentru că aceasta oferă o serie de elemente foarte interesante. Uh, însă au existat o serie de rapoarte speciale care au stat la baza acestei, acestui, uh, acestei rezoluții. Spre exemplu, raportul pe care l-am creat eu, raportul special pe care l-am creat eu cu privire la acele recuperări. Dar, din nou, dacă ați uh, cercetat cu atenție aceste rapoarte speciale, ați văzut cu siguranță că există o serie de state membre, mereu aceleași, care nu se ridică la nivelul așteptărilor. Prin urmare, eu cred că în această situație nu putem să ridicăm din numeri și să spunem așa e. Uh, oare există planuri dacă, uh, cu ceea ce prive, în ceea ce privește îmbunătățirea procedurilor de recuperări? V-ați gândit la asemenea măsuri? Eu înțeleg că e greu acum, dar uh, cred că, dată fiind situația, e momentul să acționăm în câteva cazuri cât se poate de concrete și să nu ne prefacem că toată lumea se află în aceeași oală. Vă mulțumim. Urmează domnul Gaier. La rândul meu vreau să-i mulțumesc doamnei ministru pentru prezență. Nu se întâmplă prea des să ne bucurăm de prezența unui astfel de reprezentant al Consiliului în comisia noastră. Vedeți, că există o mulțime de comentarii în sânul comisiei acesteia, o serie de comentarii care arată frustrarea cu care ne confruntăm cu toții. De ce frustrare? Pentru că avem senzația că noi, parlamentarii europeni, am fost lăsați oarecum la o parte în ceea ce privește discuțiile bugetare. Tocmai de aceea eu nu vă voi adresa o întrebare, ci mai degrabă voi face un comentariu pe care aș vrea să-l transmite, transmiteți mai departe. Înțeleg că la nivelul Consiliului e dificil. E dificil să se poartă discuții solide cu 27 de state membre. E dificil să se arate clar care sunt vinovații, cei mai mari vinovați, cei mai mari uh, uh, păcătoși. Uh, Uh, în ceea ce privește economia, uh, politica economică, am văzut deja că Consiliul nu a reușit să evalueze și să corecteze la timpul oportun evoluțiile din anumite state membre și ca urmare a acestui fapt nu avem o uniune economică în adevăratul sens al cuvântului. Dar avem aici de a face cu un sistem de deresponsabilizare organizată cele trei avem trei state membre care se opun acordării descărcării de gestiune a Comisiei. Cu toate acestea, Consiliul pare să nu țină cont nici pe departe de aceste uh, păreri care se nasc în sânul său. E ca și cum Consiliul nu s-ar simți răspunzător pentru ceea ce se întâmplă la nivelul comisiei. După cum spunea uh, doamna Gresle, există o mulțime de state membre care se fac vinovate de anumite păcate, dar care nu sunt nici pe departe tratate la nivelul Consiliului. E drept, ne aflăm pe calea cea uh, bună pentru că e drept uh, rata de eroare a Uh, scăzut în cele mai multe domenii, nu însă și în domeniul agricol sau domeniul coiziunii, acesta fiind, uh, acestea fiind un fel de călcâi al lui Alhile în domeniul uh, gestionării fondurilor europene. Însă, dacă e să analizăm rata de eroare, ei bine, aceste erori care stau la baza calcul, calculului nostru se regăsesc în cadrul statelor membre. Prin urmare, dacă uh, Consiliul e să se ridice la nivelul așteptărilor în ceea ce privește discuțiile cu privire la descărcare, atunci ar trebui foarte bine să discute despre ceea ce se întâmplă în statele membre, adică tocmai în membrii Consiliului. Deci ar fi foarte bine dacă, spre exemplu, Consiliul European ar spune Regatului Unit că nu stă prea bine la capitolul indice uh, de eroare. În cazul în care Consiliul uh, nu acordă o, o descărcare de gestiune Uh, statelor membre, atunci practic se opune propriilor membri. Noi, Parlamentul European, vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne implica în discuții. Și ce am uh, realizat până în momentul de față. Am reușit să scădem rata de Uh, eroare în anumite domenii prin intermediul presiunilor pe care le-am exercitat. Asta vom face și pe viitor în ceea ce uh, înseamnă, spre exemplu, politica de uh, dezvoltare regională. Vom face aceleași pres- presiuni și sper că vom obține aceleași rezultate. Vom cere de asemenea comisiei să stopeze plățile în cazul în care uh, fondurile alocate nu sunt folosite într-o manieră corectă. corectă. Asta este pe de o parte. Pe de altă parte și în uh, bugetul uh, agrar am reușit să să scădem rata de eroare pe la 2%, asta pentru că am stopat fluxurile de uh, credite de angajament. Dacă apar daune în statele membre, dacă apar erori în statele membre, atunci uh, fluxurile uh, financiare sunt oprite. Ei bine, iată, cu această, prin această politică am reușit să reducem rata de eroare. Se pare că astfel de măsuri de presiune sunt necesare pentru că Consiliul nu reușește, în urma discuțiilor cu proprii săi membri, să contribuie la scăderea ratei uh, de eroare. Deci, prin urmare, Uh, vreau să vă aduc aminte că membrii Consiliului care votează împotriva descărcării de gestiune votează practic împotriva legilor uh, uh, lor și nici pe departe nu au o atitudine mm, o atitudine constructivă care se ducă la îmbunătățirea situației pe ansamblu. Vă mulțumim foarte mult. Iată trei întrebări foarte interesante. Îmi amintesc uh, de filmul Casablanca cu Humphrey Bogart și uh, Ingrid Bergman. Acolo, la final, se spunea că, iată, suspecții uh, obișnuiți. Deci, prin urmare, doamnă ministru, vă rog acum să răspundeți la aceste întrebări foarte interesante. Da, eu credeam că ultima propoziție din acest film este, cred că este începutul unei frumoase prietenii. I'm, uh... Și poate că din această perspectivă ar trebui să discutăm acest subiect. Atunci când mă pregăteam pentru această reuniune, m-am gândit la o serie întreagă de aspecte. Se pot spune multe despre uh, nivelul de erori. Uh, da, în unele locuri uh, acest nivel este mai ridicat față de altele. Uh, uneori există progrese față de obiectivul de 2%. Și putem merge în urmă să ne uităm la ani în care rezultatele au fost mai favorabile. Însă, până la urma urmei, din punctul meu de vedere, trebuie să discutăm ce procese ne vor duce în direcția corectă. La Consiliu considerăm că nu are sens să ne arătăm cu degetul un, un, unii pe ceilalți, însă acordăm importanță uh, faptului de a ne asigura că există asistență tehnică și că uh, Comisia face ce are de făcut în acest domeniu, pentru că numai așa lucrurile se vor schimba înspre bine. Ceea ce spunea doamna Gresle este, bineînțeles, uh, un argument foarte bun. Corecțiile financiare sunt esențiale pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene. Pentru că este un aspect cheie pentru a implementa uh, regulile și pentru uh, a ne asigura că sunt făcute uh, corecții financiare o utilizare riguroasă, riguroasă a regulilor și a mecanismelor va ajuta la scăderea ratelor de eroare. Am văzut asta și sper că o vom vedea și în viitor. Trebuie, bineînțeles, să îmbunătățim gestiunea fondurilor europene. Nu cred că există un deputat, ministru sau președinte care face parte din orice uh, comisie, dorește să se uite în ochii cetățenilor și să le spună, știți, de fapt, nu prea ne pasă. Pentru că nu sunt bani foarte mulți. Chiar în vremuri bune banii sunt puțini. Și așadar, acest lucru mi se pare foarte important. În același timp, o altă parte a dezbaterii Um, trebuie să se concentreze asupra prevenirii problemelor. Cum putem ataca problema la rădăcini? Deci este la fel de important să aplicăm o politică de întrerupere și de suspendare a drepturilor de plăți de la bun început în momentul în care sunt constatate deficiențe în uh, funcționarea uh, mecanismelor. Și asta până când se implementează acțiuni de corectare. Și cred că este important să notăm faptul că Curtea de Conturi spune că mai sunt posibile îmbunătățiri în ambele domenii și că ele ar trebui, uh, încep, ar trebui să se facă eforturi în acest sens. Este nevoie să se ofere date complete, la timp și fiabile cu privire la corecțiile financiare, mai ales și, și printre altele și cele aplicate la nivel național. Și acest lucru trebuie să fie uh, luat în considerare. Există o recomandare pe care trebuie să o uh, luăm la cunoștință și să o aplicăm. Apoi se pune întrebarea cât de rău ar fi dacă am votat nu și nu am recomandat descărcarea așa cum văd eu lucrurile, lucrurile se îmbunătățesc și cred că ar trebui să continuăm așa, să ne îmbunătățim instrumentele pe care le avem, să ne asigurăm că profităm de asistența administrativă și să ne asigurăm că lucrurile vor continua să se îmbunătățească, pentru că, de fapt, de asta avem nevoie. Așadar, cred că suntem într-o situație în care trebuie să ne uităm înapoi, să vedem progresele care s-au făcut și să ne concentrăm asupra acelor domenii unde este nevoie de îmbunătățiri. Uh, ceva despre mecanismul, facilitatea de stabilitate financiară. După cum știți, nu face parte din acest uh, cadru. Va fi luat în considerare acum. Uh, mecanismul uh, permanent va fi pus în aplicare în uh, vară. Tratatul cu privire la mecanismul permanent a fost finalizat acum câteva zile și acest lucru lasă loc de dezbatere, probabil și în acest for. După cum spuneam și mai devreme, nu cred că vom putea rezolva dezbaterea despre Consiliu și Parlament în această reuniune și uh, vă voi scuti și pe noastră și pe mine de noi citate din tratate. Vă mulțumesc. Doamna Cescova, acum vă rog. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji za možnost tady vystoupit a... Mulțumesc, doamna, domnule președinte și pentru faptul că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să spun câteva cuvinte cu privire la acest subiect pe care îl discutăm astăzi. Am puțin senzația că discuția este foarte generală, că există atât de multe probleme uh, că îmi amintesc de un pom de Crăciun. Aș dori să mă refer la două puncte. În primul rând, aș vrea să spun că a fost menționată Republica Cehă. Și Cehia a fost uh, numită ca un păcătos, să spun așa. M-am referit deja odată la acest uh, subiect și în plen. Republica Cehă, în acest raport anual, a fost uh, numită, menționată pentru prima dată, din câte știu eu. S-a făcut referire la unele lipsuri, însă doresc să vă spun că nu putem să numim, să, să punem Cehia pe lista păcătoșilor atât din punct de vedere al, al rezultatelor economice, dar și din punct de vedere al ratei erorilor. Pur și simplu nu poate fi comparată cu anumite state membre din sudul Europei, Spania, Italia, Grecia. Oricât de mult mi-ar plăcea aceste țări. Eu am încercat să mă informez și la Comisia Europeană am dus uh, diferite conversații, diferite discuții și am aflat următorul lucru. Rata de eroare și um, alte aspecte ce țin de administrarea financiară din Cehia nu sunt atât de grave încât să putem uh, numi Cehia un, uh, unul dintre păcătoși în, în al doilea rând, cred că ar trebui să uh, facem o diferență între statele care sunt în zona euro și statele membre care sunt în afara zonei euro și au o valută proprie. Și din acest punct de vedere aș dori să pun o întrebare. Pentru că am discutat și acest subiect în această comisie. Și anume, dori să vă întreb cum vedeți uh, că este asigurat, că este garantat portofoliul de investiții al Băncii Europene de Investiții? Cum ne asigurăm că această bancă are suficient capital? Pentru că ea ar trebui să aibă suficiente fonduri, iar acest lucru ar trebui să fie asigurat de către toate statele membre. Acest tip de fonduri ar putea fi obținute acolo uh, din uh, fondurile structurale neutilizate. Bineînțeles, ar trebui să căutăm căi pentru uh, aplicarea, pentru implementarea unei astfel de propuneri. BEI probabil va trebui să restructureze datoria greacă, însă este important ca această bancă să își păstreze ratingul AAA uh, în viitor. Mă, vă întreb care, cum vedeți evoluția viitoare pe acest subiect, pentru că ceea ce am auzit eu pe acest subiect uh, este destul de grav. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, doamnă Cescova. Având în vedere ora, propun să trecem în ultima rundă de întrebări Întâi o observație cu privire la formularea folosită păcătoși, este un termen religios. De curând am citit că fiecare sfânt are o poveste, o istorie și fiecare păcătos un viitor. Deci, iată, și din punct de vedere teologic putem avea speranță, putem spera că problemele se vor uh, rezolva Important nu este să, să atacăm anumite state membre, ci să, uh, să îmbunătățim situația. Bineînțeles, însă sunt uh, subiecte importante, trebuie să uh, ne adresăm responsabililor care pot face ca aceste îmbunătățiri să aibă loc. Nu trebuie doar să punem degetul pe rană colegul Zandergaard, iar apoi uh, raportorul uh, Christopher Fielner. Nu știu dacă am, uh, dacă mi-a scăpat cineva, dar dacă nu mai dorește nimeni să intervină, atunci aș dori să închei acest subiect după cei doi vorbitori. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. N-am înțeles uh, foarte clar răspunsul dumneavoastră la uh, Uh, întrebarea mea cu privire la mâine. Apoi, la punctul 43. Mi se pare bizar că Consiliul nu dorește să vină. Au fost mulți reprezentanți ai Consiliului care au plecat în, din sală când am pus întrebări sau care au venit când s-a uh, când se terminase de fapt dezbaterea. Nimic nu a îmbunătățit relațiile între Consiliu și Parlament. Se face referire des la tratate, dar mie mi se pare foarte important ca Consiliul să fie prezent. Cu mare majoritate în Parlament s-a decis să nu se acorde descărcare iar pentru mine este important să notăm această lipsă de bunăvoință de a începe un dialog. Pe de altă parte, nimeni nu are îndoieli cu privire la faptul că Parlamentul trebuie să-i dea Consiliului descărcarea. Se pune numai întrebarea dacă această descărcare uh, este acordată uh, în mod automat prin intermediul descărcării acordate comisiei? Aceasta este întrebarea. Nu ne uh, nu discutăm despre faptul că uh, Consiliul trebuie să primească o descărcare de la Parlament. Dar către cine trebuie să ne adresăm uh, cu aceste întrebări? La Comisie? La, la Consiliu? ar fi mult mai ușor să ducem discuțiile direct cu Consiliul decât să trebuiască să ne adresăm întrebările Comisiei. Dar dacă discutăm direct cu Consiliul, devine și mai complicat. A existat o excepție, și anume președinția suedeză. A fost o, președin... o excepție lăudabilă care a arătat că dacă președinția o dorește, se poate. Președinția suedeză a răspuns în scris nu în mod direct, nu au fost prezenți aici, dar pe site-ul uh, uh, președinției era prezent acest răspuns. Este o problemă de voință politică. Însă Iată, acum nu mai primim răspunsuri la întrebări. În fiecare an întrebăm același lucru. Cum se poate ca Consiliul să își suprabugeteze în mod constant linia de buget cu privire la traduceri. Și de la an la an se cer fonduri suplimentare, în ciuda faptului că banii puși la dispoziție nu sunt cheltuiți. Poate că se dorește o anumită rezervă pentru a achiziționa um, clădiri. Dar dacă ne uităm uh, anul acesta, nu vedem cifrele în acest sens. În 2010 banii s-au cheltuit. Dacă nici măcar nu putem să primim răspunsuri la unele întrebări uh, de bază, e foarte grav, avem o problemă. Cum putem să explicăm acest lucru cetățenilor? Poate, poate doamna ministru să ne răspundă. Dar este foarte greu să obținem răspunsuri de la Consiliu. Vă mulțumesc, dragi colegi. Tocmai am fost informat că doamna ministru trebuie să ia un avion și trebuie să părăsească comisia noastră la 4 și un sfert. Nu m-am uitat la ceas. Foarte pe scurt uh, am să vă rog, domnule Fielner, ca să putem obține un răspuns. Pe scurt, a spus uh, doamna ministru că va lua uh, dezbaterea de aici uh, în Consiliu și asta este o oportunitate pentru noi. Ați spus că nu mergeți prin, sta nu mergeți prin statele membre, nu le luați la rând. Vă rog, faceți asta, nu ca să-i arătați cu degetul, ci ca să învățăm unii de la alții. Faptul că 58% din erori puteau fi detectate la nivel, uh, nivelul statelor membre este relevant. Cum putem face asta? Cum putem învăța din, uh, din asta? Management, gestiunea partajată înseamnă responsabilitate partajată, nu niciun fel de responsabilitate. Apoi, sistemul de recuperare și sistemul de sancțiuni, când se face noua uh, problem, uh, perioadă de programare pentru coeziune, am să vă rog să vă asigurați că ministrii dumneavoastră uh, Uh, miniștrii din grupul nostru să discute acest lucru. Am aflat că vă pricepeți să uh, puneți astfel de subiecte pe masă. Cred că aveți multă experiență în rândul miniștrilor dumneavoastră și vă rog să profitați de ea. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Fielner. Doamnă ministru, vă rog, pentru răspunsul dumneavoastră. Uh, tomorrow the council will be... Mâine Consiliul va fi reprezentat, dar nu de către mine. Va exista uh, un uh, funcționar public din partea Consiliului. Poate că observațiile făcute ar trebui examinate pentru a identifica soluții, pentru că atunci când au avut loc dezbateri care au fost destul de exigente prin natură, după părerea mea, știind foarte bine că e o dezbatere cu o istorie îndelungată. Poate că ar trebui să găsim o altă cale de a soluționa problema, pentru că dacă va exista dialog, trebuie să fie și acord uh, între cele două părți. Cred că aceasta e esența dialogului, să existe acord uh, reciproc și Cred că e nevoie de acest lucru atunci când e vorba de dezbatere în legătură cu modul în care să interpretăm formulările din tratat. Adică să se ajungă la acorduri reciproce și nu cred că într-o astfel de sală se face acest lucru. Acesta e punctul meu de vedere și în ce privește arăta cu degetul pe cei vinovați. Putem avea experiențe diferite în ce privește acest aspect. Experiența mea este că dacă vrei să schimbi lucrurile, trebuie să le dai oamenilor șansa, ajutor, sfaturi, modalități de a lucra constructiv cu ceva ce nu merge bine și nu să spui că sunt păcătoși sau să le fie rușine ci într-un mod mai pragmatic să spui că, de fapt, avem obiective comune și că există căi prin care pot fi atinse. După cum am spus, în ce privește corecțiile financiare și întregul cadru. În ce privește Banca Europeană de Investiții, Curtea de Conturi, din cât știu eu, nu are nicio observație în legătură cu BEI. BEI a fost discutată din multe alte puncte de vedere în ce privește capacitatea lor de promovare a creșterii și unor proiecte solide în țările europene în care Banca Europeană de Investiții e activă. Poate mă înșel, dar <clears throat> evaluarea la prima vedere ar fi că e foarte greu acum să le ceri statelor membre să contribuie cu fonduri suplimentare pentru BEI și că trebuie menținut echilibru pentru a ne asigura că ratingul de 3A e menținut cu mare rigurozitate, pentru că e un aspect uh, esențial în ce s-ar spune modelul de afaceri al Băncii Europene pentru Investiții. Cred că trebuie spuse mai multe lucruri și pentru că BEI a fost solicitată să examineze, i-au cerut șefii de stat și de guvern cum să contribuie la perspectiva de creștere economică și creare de locuri de muncă în contextul european. Doamna Cescova, cu observațiile despre Cehia, mm, e ceva remarcabil. Arată foarte clar și faptul că se pot găsi căi mai constructive. Nu să împarți lumea în păcătoși și nepăcătoși, după cum a spus și domnul președinte. În ce privește Consiliul și capacitatea de a adopta un buget bun, din cât am fost eu informată, Consiliul a întreprins deja măsuri în 2012 în procedura bugetară pentru reducerea prevederilor pe liniile bugetare pentru a se asigura că ele corespund cu nevoile reale. Cred că o să mă opresc aici și o ultimă observație pentru domnul raportor. Să spun că da, voi face așa cum am spus la început, să prezint un raport în Consiliu în legătură cu dezbaterea de aici, pentru că eu cred că e important ca și Consiliul să știe cum a fost primită această recomandare și că am avut această dezbatere și care este sau care sunt punctele de cel mai mare interes aici. După cum precizam, cred că membrii Consiliului împărtășesc pe deplin seriozitatea cu care se ocupă de chestiunea <clears throat> reducerii tot mai mult a erorilor și ca impact și ca volum. Președintele, în numele întregii comisii, aș dori să vă mulțumesc doamnă ministru, pentru prezență, doamnă Vestager, apreciem foarte mult și poate că e, într-adevăr, începutul unei prietenii minunate în mod eficient și eficace pentru a cheltui banii contribuabililor din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc încă o dată. Okay, wir können Um, uh, dacă suntem aici la acest subiect, Aș vrea să-l invit pe domnul comisar Șemeta, dacă dorește, să facă un comentariu în legătură cu această parte a procedurii de descărcare de gestiune. Dacă doriți să comentați, domnule comisar, înainte de a trece la punctul următor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc și doamnei ministru pentru prezentare. În general, să mulțumesc președinției daneze și Consiliului pentru comentariile echilibrate. Și concluziile din această recomandare adresată Parlamentului în ce privește descărcarea de gestiune. Consiliul a subliniat progresul făcut uh, de-a lungul anilor, recunoaște și faptul că eforturile noastre s-au concentrat deja pe principalele domenii în care sunt necesare îmbunătățiri. Toate acestea, imaginea diversă uh, între domenii de politică și de gestionare. În unele domenii am reușit să stabilizăm rezultatele bune de-a lungul anilor. În altele, în special la politica de coeziune, tendințele pozitive s-au întrerupt în anul 2010 și în prezent uh, majoritatea discuțiilor s-au concentrat pe politica de coeziune și, de asemenea, pe responsabilitatea statelor membre. Și cred că e foarte important ca toate statele membre să își asume responsabilitatea de plină în domeniul uh, gestionării în comun. Pot să vă asigur că Comisia s-a concentrat pe îmbunătățiri semnificative, se va gândi cu seriozitate la recomandările Consiliului și ale Parlamentului European. Comisia regretă că trei state membre nu au fost în măsură să voteze favorabil descărcarea, recomandarea privind descărcarea de gestiune, dar împărtășește unele dintre îngrijorările lor în ce privește lipsa de rezultate, de performanțe în anumite state membre, dificultățile de a avea la timp datele necesare din partea autorităților naționale. Speră că parțial mulțumită propunerilor comisiei, situația se va îmbunătăți pe viitor, astfel încât să le permite să participe din nou în uh, vasta majoritatea care a aprobat recomandările Consiliului. După cum s-a subliniat, în rezoluția de anul trecut de descărcare de gestiune, este de cea mai mare importanță ca statele membre să coopereze cu eficiență cu Comisia pentru a asigura că bugetul Uniunii Europene este executat în conformitate cu principiile gestiunii sănătoase. Acest lucru s-ar putea face prin a mări eficiența de costuri a programelor, simplificând regulile și procesele, așa cum a propus Comisia în regulamentul financiar și în cadrul financiar multianual. Pe termen scurt, Comisia va continua împreună cu factorii implicați să se ocupe de punctele slabe identificate în raportul uh, Curții de Conturi și în recomandarea de descărcare de gestiune a Consiliului. Următoarea etapă foarte importantă pentru îmbunătățiri pe termen îndelungat o reprezintă adoptarea variantei um, variante revizuite a regulamentului financiar și a legislației pentru cadrul financiar multianual. Comisia a făcut propuneri ambițioase pentru a consolida impactul fondurilor europene pe de-o parte și în același timp de a simplifica mecanismele de simplificare și corecție pe de altă parte. Recomandarea Consiliului de Descărcare indică o gamă diversă de domenii în care e nevoie de îmbunătățiri și include multe orientări concrete pe care Comisia le va urma și le va respecta fără întârziere. Mulțumesc! Thank you very much. Președintele, mulțumesc, domnule comisar. Acum putem încheia discuția la punctul 4. Acum putem trece la punctul numărul 5 de pe ordinea de zi. Doamna Gresli, Gresle, doriți să interveniți la 4? Vreau să mă folosesc de prezența comisarului pentru a vă da o veste. Ieri am încheiat discuțiile pe marginea pachetului OLAF în cadrul unui uh, grup de lucru. Sper că în seara aceasta vom transmite documentul uh, coordonatorilor, însă Vreau să vă, informez, să vă informez că avem deja o poziție și că ne dorim ca acest pachet să fie încheiat cât mai curând cu putință. Asta vreau să vă transmit, asta era vestea cea bună pe, pentru după amiaza aceasta. Vă mulțumim, doamna Gresle. Trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi, adică descărcarea de gestiune, secțiunea 3, comisia. Vreau să vă întreb, domnule comisar, dacă doriți să faceți o, o prezentare cu privire la punctul numărul 5 sau uh, dacă preferați ca uh, raportorul să intervină mai întâi de toate. Cred că mai întâi domnul raportor ar trebui să intervină. Mulțumesc, eu întotdeauna sunt pregătit. În primul rând, aș dori de fapt să profit de ocazie. Acum când am scris raportul, n-am terminat uh, activitatea, dar într-o mare măsură volumul major de muncă dificilă pentru mine ține deja de trecut. Mai e ceva de lucru, dar e și un moment de a profita și de a mulțumi tuturor, mai întâi membrilor curții și serviciilor uh, de resort, care m-au ajutat enorm. La orice oră am putut să dau telefon, să cer explicații în legătură cu diverse puncte de amănunt și de asemenea domnului comisar și serviciilor comisiei, care au fost foarte disponibile pentru a răspunde constructiv la întrebări și cu informații care reprezintă baza acestui raport. Aș vrea să mulțumesc de asemenea lui Ben și Cristof de la secretariat, fără de care n-aș fi fost în stare să realizez acest document. Asistentul mi-a șoptit nu uita să mulțumesc și mie, deci îi mulțumesc și lui, asistentului meu. Because I almost forgot, <laughs> actually. Pentru că altfel aș fi uitat. Nu, de asta ai asistență, ți aduc aminte de lucruri când uiți, de exemplu, să le mulțumești chiar și lor. Oricum, decizia privind descărcarea de gestiune în uh, suedez avem un proverb că e o poveste unde strălucește soarele. Povestea însorită despre descărcare. M-a sunat cineva care a citit raportul și a spus Bun, am înțeles totul, dar sunt trei puncte unde se spune că Parlamentul European decide să puncte puncte descarce de gestiune. Cum să înțelegem punctele de acolo? Și o întrebare pertinentă. Răspunsul este că, desigur, că în prezent e o întrebare în suspensie dacă să acordăm, să amânăm sau ce să facem cu descărcarea de gestiune. Pentru că raportul anual identifică puncte slabe în gestionare de către comisie care noi considerăm că trebuie să fie soluționate. Asta e motivul. Abordarea mea aici, pe care am discutat-o cu raportorii din umbră, iată de ce cred și sper că nu a fost o surpriză pentru ei când a văzut raportul, că era de identificat, după cum se vede la alineatul 1 din descriere, patru acțiuni prioritare care cred că ar trebui să fie avute în vedere și propunerea de a acorda descărcarea de gestiune va depinde de uh, ce va face Comisia cu aceste acțiuni și cu planul de acțiune corespunzător care să arate voința și ambiția de a le soluționa. Iată de ce propunerea mea este, de fapt, de a puncte, puncte, puncte în legătură cu descărcarea de gestiune în această etapă, de să revenim. Dar poate ar fi idee bună, de fapt, să examinăm aceste acțiuni prioritare, să le parcurgem puțin aici împreună dacă eu vă prezint raportul. Prima acțiune prioritară din uh, paragraful 19 pe un subiect pe care l-am discutat pe îndelete și anume instrumentele de inginerie financiară, pentru că suntem îngrijorați de punctele slabe în gestionarea acestor instrumente. Un lucru clar din partea tuturor colegilor și considerăm că în prezent, Comisia încă nu dispune de informații adecvate în ce privește utilizarea acestor instrumente financiare în domeniul de coeziune. N-ar trebui să uităm de faptul că ingineria financiară, aceste instrumente, ar trebui să joace un rol sporit în următorul cadru financiar multianual. Iată de ce uh, e prima acțiune prioritară. Iată de ce ca acțiune prioritară o definim ca a finaliza exercițiul de informare făcut de comisie, să primim toate informațiile pe care le putem primi, în al doilea rând să se evalueze informațiile pe care le primește Comisia pentru a identifica diversele învățăminte trase pentru următorul program și apoi, nu mai puțin important, să relateze, să raporteze Parlamentului anual în legătură cu utilizarea de instrumente de inginerie financiară, mai ales că Comisia însă și le-a identificat ca fiind instrumente de risc ridicat. Și e important să ne prezinte rapoarte în acest sens. Trebuie să vă spun că ieri toți membrii comisiei au primit un document de lucru din partea comisiei cu privire la aceste instrumente de energie, inginerie financiară în politica de coeziune și m-am bucurat să-l primesc. N-am avut încă timp să-l studiez amănunțit, dar la prima vedere observ că obiectivul documentului este să dea Parlamentului informațiile, ceva ce solicitam aici când am redactat acest text. Iată de ce. Sperăm că va fi de ajutor pentru a răspunde unora dintre cerințele menționate aici. Cred că e bine că, așa cum am auzit și în trecut, Comisia își propune să întărească regulile, să îmbunătățească implementarea acestor instrumente pentru următoarea perioadă de programare. Cu toate acestea, în același timp, e puțin ciudat să vedem lipsa de informații în actuala perioadă de programare. Unor aveam aproape senzația că Comisia are o abordare de testare, de a învăța din greșeli cu privire la aceste instrumente de programe. Ideea fiindcă conceptul acestor instrumente și mai important modul de cât funcționează, iată de ce. Sper că în loc să învățăm din greșeli, să încercăm să utilizăm informațiile strânse disponibile de la perioada precedentă pentru a preveni problemele, înainte ca ele să se producă. Iată de ce văd că aceasta fiind o oportunitate în prezent să lucrăm cu mai bune informații și analiza informațiilor în legătură cu modul în care au fost utilizate și, într-o anumită măsură, când parcurg informațiile în amănunt, probabil că ne vor ajuta să facem această analiză. Să trec la următorul punct prioritar sau acțiune prioritară, numărul 2, la alineatul 34, întărirea fiabilității responsabilității, lanțului de responsabilitate. Curtea a identificat aici uh, slăbiciuni importante în raportul anual de activitate. În plus, avizul general uh, de la auditorul intern al Comisiei a fost criticat de către Curtea de Conturi, ceea ce arată că mai există spații substanțiale de îmbunătățire în ce privește responsabilitatea în ce privește reprezentarea Comisiei în gestiunea Iată de ce cred că acțiunea prioritară pe care o așteptăm noi, sau e cel puțin, de la Comisie mai întâi o declarație politică a Comisiei care acceptă responsabilitatea finală privind uh, implementarea bugetului. Iată de ce se este o semnătură a comisarilor la raportul anual de activitate. Am discutat uh, pe larg data trecută când am întâlnit faptul că acest Parlament a cerut și înainte comisarilor să semneze că își asumă responsabilitatea. Și am auzit comisia spunând că au o altă abordare și că doresc ca directorului general să-și asume responsabilitatea, iar anul trecut am îmbunătățit în sensul în care acum directorul general trebuie să semneze să spună că a discutat cu comisarul. A spune, poate că în fine a venit momentul ca și comisarul să semneze să spună, da, am ascultat și eu ca să intrăm în etapa următoare. În orice caz, un alt aspect, un alt punct din acțiunile prioritare ar fi să se asigure că rapoartele anuale de activitate sunt realizate în baza principiilor obiectivității și evitării unor estimări uh, optimiste în aceste rapoarte anuale de activitate. De asemenea, considerăm că ar trebui să dea orientare obligatorie completă pentru serviciile comise în legătură cu modul în care ratele reziduale de eroare trebuie calculate și cum ar trebui să se lege de ratele de eroare identificate de Curtea de Conturi Europene. De asemenea, cerem o revizuire a avizului general de audit al auditorului intern și, în fine, și nu mai puțin important, o analiză cu privire la mecanismele de guvernanță corporatistă a Comisiei, dacă sunt la înălțimea intențiilor Comisiei uh, pentru regulile pentru sectorul privat. Știm, cu alte cuvinte, că Comisia lucrează la guvernanța corporatistă pentru sectorul privat și ar fi interesant ca noi să știm dacă ați fi dispus să examinați acel document, să vedeți dacă aveți uh, de învățat uh, ceva și pentru Comisie în ce privește guvernanța corporatistă din sectorul privat, pentru că ar fi ciudat dacă s-ar dovedi, nu știu dacă e așa, dar dacă s-ar dovedi că cerințele pentru sectorul privat ar fi mai mari sau mai ridicate decât cerințele comisiei pentru serviciile comisiei. A treia acțiune prioritară se legă de utilizarea mai mare a prefinanțării. Se găsește la liniatul 46. Baza este că, desigur, Curtea a identificat cel puțin două probleme principale în ce privește prefinanțarea. Mai întâi, că s-a mărit semnificativ din 2005 până în 2010 și al doilea rând că prefinanțarea a avut o influență asupra ratei de eroare, mai ales în domeniul de politică de ajutor extern, dezvoltare și extindere, ca și la cercetare și politici interne. Cred că sunt două riscuri implicate cu această creștere a prefinanțării. În primul rând, riscul mai mare în caz că beneficiarul se dovedește insolvabil și, în al doilea rând, ca justificarea costului să fie amânată pentru o dată ulterioară, ceea ce înseamnă de fapt că erorile nu pot fi corectate și că erorile, se corectează vorbitorul, nu pot fi prevenite din timp dacă se amână pentru o dată ulterioară. Iată de ce noi sau eu cerem ca cele două acțiuni prioritare ca o consecință și anume în primul rând să se informeze Parlamentul de ce această utilizare crescută a prefinanțării. Aceasta era o întrebare identificată de mai demult când am avut discuțiile cu unii dintre colegii dumneavoastră în domenii în care a fost o creștere mare. Și în al doilea rând, credem că prefinanțarea ar trebui să se reducă la un nivel absolut necesar pentru ca beneficiarii să înceapă proiectele. A patra acțiune prioritară este, de fapt, crearea unui mecanism eficace de sancțiune în domeniul politicii de coeziune. Am avut o parte a acestei discuții cu doamna ministră la punctul precedent de pe agenda, în special la discuția pe Han. Am discutat pe larg acest aspect și am încercat să vedem și să înțelegem modul în care Comisia supraveghează statele membre în acest domeniu. Și mai am două întrebări. După această discuție. Mai întâi, Comisia dispune de instrumente pentru a superviza eficace statele membre și, în al doilea rând, dacă așa stau lucrurile, Comisia a utilizat într-adevăr aceste instrumente. În această etapă, acum aș încerca eu să răspund uh, și ce concluzii să trag la aceste întrebări, ar fi un răspuns dublu. Pe de o parte, unele instrumente nu par să fie suficient de eficace. Aceasta e valabil pentru varea, marea majoritate a corecțiilor financiare. Posibilitățile extinse ale statelor membre de a înlocui proiectele neeligibile cu noi proiecte fac aceste corecții financiare uh, să devină oarecum instrumente virtuale și nu cred că e ceva de eficacitate. Iar alte instrumente s-ar putea să nu fie aplicate în mod uh, eficient, mai ales întreruperile și suspendările. Pentru că ce vedem acum este că rata de eroare a crescut în ciuda unei utilizări crescute a întreruperilor. Și a faptului că știm că Comisia. Noi știm acum că comisia, comisia știe unde se găsesc cele mai mari rate de eroare. Și rămân cu senzația că aceasta indică faptul că plățile poate să reau prea curând dacă s-a mărit uh, utilizarea întreruperilor și cu toate acestea vedem o rată mai mare de eroare. Cred de asemenea că merită să luăm notă și pe mine m-a surprins să văd că Digi Regio n-a făcut nicio suspendare pentru 2010 pentru Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune, într-un mediu în care știm că ratele de eroare au crescut. Iată de ce am ajuns la următoarele concluzii în ce privește acțiunea de prioritare pentru un mecanism eficient de sancțiuni. Mai întâi, invităm Comisia să sprijine Parlamentul în crearea unui astfel de mecanism de sancțiuni eficace pentru următorul cadru financiar multianual. Și în acest context, credem că e important, în primul rând, să limităm posibilitatea de a înlocui proiectele ineligibile cu noi proiecte, care apoi și ele s-ar putea dovedi neeligibile. Deci această posibilitate ar trebui să fie mult mai limitată decât e în prezent de a le înlocui. În al doilea rând, ca statele membre să fie obligate să recupereze fondurile neeligibile de la beneficiarii final, astfel încât uh, beneficiarii, încât contribuabilii să nu plătească de două ori, cum s-a întâmplat la descărcarea de gestiune data trecută la raportul domnului Hatsi Makakis regulile în cadrul viitorului cadru financiar multianual, regulile ar trebui să prevadă stimulente pentru statele membre să implementeze politica de coeziune cu eficacitate, eficiență și uh, spirit economicos. Și Comisia să dispună de posibilitatea de impune penalizări uh, pentru statele membre care nu se conformează și uh, pentru aceste programe să ajungă la regiuni care nu respecte regulamentul, se plice sancțiuni și lor. Este unul dintre învățămintele pe care le-am tras eu că probleme repetate în acele state membre și adesea în aceleași regiuni din acele state membre și la aceleași programe din aceleași regiuni. Și de asemenea consider că raportarea statelor membre către comisie ar trebui să se îmbunătățească astfel încât comisia să poată să exercite rolul de supervizare cu mai mare eficiență. Acestea erau acțiunile prioritare importante la care m-am gândit și pe care le-am propus. S-ar putea să fie unele amendamente pe care să le propun și eu ca raportor mai întâi, după cum am văzut că Comisia a trimis raportul de evaluare către Parlament săptămâna trecută. L-am așteptat, l-am așteptat și l-am așteptat acest raport de evaluare. Și la prima vedere trebuie să vă spun că nu sunt impresionat. Dar e o sarcină prin tratat și e greu să spun. Vai, ne mai pomenit un raport de evaluare. Catherine Day a confirmat faptul că va veni la comisie pentru a discuta pe 20 martie, ceea ce înseamnă înainte de vot în comisie. Dar în tratat se spune că ar trebui să putem face ca partea contextului procedurii de descărcare de gestiune. Aș vrea doar să subliniez faptul că e cam dificil pentru noi să facem în mod uh, bun și serios dacă prima dată când vom discuta raportul va fi abia pe 20 martie, ceea ce e o provocare. Dar voi încerca oricum să mă ocup de eventualele lipsuri la această primă ediție a raportului de valoare și recunosc faptul că e un exercițiu nou și deci Cred că e foarte important să îl facem bine. În fine, dar nu mai puțin important, cred că ar putea să existe și amendamente pe baza ce am discutat cu doamna ministru. După cum am menționat și în trecut, împreună cu trei colegi, mai întâi domnul Gheri și Hatzi Makakis. Domnul Hatsi Makakis l-a lăsat pe domnul Mulder să fie raportor din umbră ne-am uh, programat uh, o călătorie pentru Spania, Italia și Regatul Unit să discutăm cu miniștrii de finanțe cum se pot îmbunătăți cheltuielile și gestionarea în comun. Și am trimis solicitări oficiale pentru întâlniri și nu ne-a răspuns nimeni. E interesant, tocmai i-am spus asistentului despre faptul că eu cred că ministrul britanic ne-a cerut să trimitem de cinci ori noi copii scanate. Ne-au spus de fiecare dată am primit, uh, am pierdut ultima scrisoare, am primit-o, dar am pierdut-o. Cred că deja e a cincea oră că ne-a cerut să trimitem aceea scrisoare. În orice caz, ieri am hotărât să nu mai facem această călătorie atunci când am preconizat-o, pentru că nu vom reuși să o facem la timp. Dar, în orice caz, ne vom ocupa de această chestiune și de faptul că implicarea statelor membre e foarte importantă și cred că vom reveni la această idee de a merge să vizităm, să discutăm într-un fel sau altul și invit pe colegi să participe pentru că mi se pare ceva important. Acestea sunt două domenii la care s-ar putea să revin cu amendamente. În rest, vă mulțumesc și sunt interesat să aud comentariile colegilor privind raportul. Thank you very much, uh, Christopher Fellner. Vă mulțumim, Domnul Fjellner este raportor. Secretariatul îmi recomanda, dată fiind uh, ordinea de zi, să vă propun să discutăm punctele 5 și, pe, și 6 de pe ordinea de zi. Vedeți că există foarte multe similitudini între cele două. Există comen- uh, comentarii vis-a-vis -vis de această propunere a mea. Putem discuta oare 5 și 6 împreună. Văd că nu există obiecții, deci așa vom proceda. Iar acum îi dau uh, cuvântul comisarului Șemeta. Domnule comisar, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc uh, domnului Fielnar pentru acest proiect de raport și aș dori să mulțumesc pentru dezbaterea foarte constructivă uh, pe care am dus-o. A fost o dezbatere așadar um, uh, constructivă, comisia a fost deschisă să ofere informațiile necesare Astăzi aș dori să prezint primele reacții cu privire la unitățile cheie identificate de raportor în proiectul său de, la, de raport. Prima acțiune prioritară se referă la implementarea și monitorizarea instrumentelor de inginerie financiară care sunt utilizate în politica de coeziune pentru a consolida impactul, uh, impactul fonduri, uh, fondurilor. Este vorba de monitorizare eficace a acestor instrumente. Monitorizarea este asigurată prin uh, evaluare, uh, audit și raportare. Și mă bucur să vă pot spune că cadrul actual va fi îmbunătățit în mod semnificativ prin amendamente la regulamentele relevante adoptate în decembrie anul trecut de către Parlament și Consiliu. Statele membre, în special, sunt obligate acum să raporteze în mod sistematic cu privire la implementarea eficientă a instrumentelor financiare. Comisia, din mai 2012, va începe să primească date specifice de la statele membre cu privire la aceste instrumente financiare. Acest nou uh, instrument de raportare va include o descriere a instrumentelor financiare și a aranjamentelor de implementare, o identificare a organismelor implementare, implicate în implementare, contribuția europeană și cofinanțarea națională plătită acestui instrument și uh, suma uh, finală plătită uh, beneficiarilor finali. Pe baza acestor rapoarte, Comisia va furniza primul raport cu privire la instrumentele financiare până în octombrie 2012. De asemenea, s-a elaborat deja în, 1000, în 2011 uh, o notă uh, de orientare care a completat um, direct, uh, liniile generale primite de statele membre în 2007. Ieri ați primit un document care cuprindea învățămintele trase, măsurile luate și propuse de către comisie în, perioada de programare actuală și pentru viitor. Pentru următoarea perioadă de programare, Comisia uh, propune să îmbunătățim uh, monitorizarea pentru aceste instrumente și am salutat sprijinul Parlamentului European în acest domeniu. A doua acțiune prioritară se uh, referă la structura internă de guvernare a Comisiei. Acest aspect important a fost discutat și el în cadrul uh, descărcării bugetare pentru 2009. Între timp s-au făcut îmbunătățiri semnificative în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește fiabilitatea reprezentațiilor de management ale Comisiei. Uh, actualizarea din noiembrie acoperă majoritatea punctelor menționate de către raportor. Mai ales sunt prevăzute detalii suplimentare uh, de orientare pentru direcții, directorii generali cu privire la ratele de eroare reziduale. Uh, în ultimele discuții, dar și în uh, proiectul de raport actual cu privire la descărcare, se solicită adăugarea uh, semnăturii comisarului la rapoartele anuale de activitate. După cum știți, structura actuală de responsabilitate a comisiei se bazează asupra unei diviziuni clare a sarcinilor între uh, nivelul managerial și cel politic. Acest tip de guvernanță uh, Uh, nu, și de structură de guvernanță nu a fost pus sub uh, semnul întrebare de către Curtea de Conturi, însă înțel, Comisia înțelege uh, această cerință pentru că colegiul își asumă răspunderea pentru aceste rapoarte. Pentru a adresa această problemă, comisarii urmează să țină uh, uh, reuniuni regulate cu directorii generali, inclusiv două reuniuni uh, specifice pe an, care să se referă la audit, fraudă și așa mai departe, inclusiv proiectul de raport al activit de activitate anual. De asemenea, ni se cere să fie prevăzute în acest raport și alte aspecte uh, care să fie discutate în mod bilateral cu comisarul. De anul trecut, toate declarațiile semnate de directorul general conțin o uh, propoziție în acest uh, sens. Colegiul, în momentul în care adoptă raportul de sinteză și asumă propria, uh, întreaga răspundere politică pentru uh, management, pentru gestiunea direcțiilor generale, pe baza rapoartelor, rapoartelor anuale. Raportul de sinteză este adoptat în una dintre reuniunile uh, săptămânale ale colegiului. Comisia dorește să îmbunătățească acest uh, exercițiu de, răspund, de responsabilitate și va prelua orice sugestie în acest sens. De asemenea, uh, auditorul intern al Comisiei a fost invitat să ia în considerare posibilități de îmbunătățire a opiniei sale um, generale și um, măsuri, să ia măsuri care i-ar uh, ajuta să uh, l-ar ajuta să evolueze mai bine uh, activitatea comisiei. Dați-mi voie să mă refer la cea de-a treia prioritate. Creșterea finanțării este justificată de uh, nou, noua perioadă de programare. Plățile sunt făcute uh, conform uh, legislației privind uh, gestiunea partajată. Drept urmare, Comisia va informa în mai mare detaliu Parlamentul cu privire la utilizarea prefinanțării între 2005 și 2010. Comisia împărtășește opinia că prefinanțarea are nevoie de atenție adecvată. Trebuie să se găsească un compromis care să se asigure că se pun la dispoziție fonduri uh, necesare pentru a porni uh, proiectele necesare, dar și că sunt uh, respectate și apărate interesele financiare ale Uniunii Europene. Există mai, multe, mai mulți factori. Nevoile necesare de finanțare, riscul acțiunii, durata acesteia, dar și efic eficacitatea, eficiența controlului în ceea ce privește costurile. În reuniunea uh, de, trialogului din 15 ianuarie 2012 s-a ajuns la un compromis care acum prevede o abordare eficientă din punct de vedere al costului uh, cu privire la regularitatea unui astfel de um, um, sistem de verificare, de, de um, monitorizare. Prima uh, acțiune prioritară a solicitat uh, crearea unui mecanism de uh, sancțiune în domeniul politicii de coeziune. Suntem de acord că instrumentele de supraveghere a implementării programelor europene ar trebui să fie consolidate în continuare. Comisia a inclus în propunerea pentru viitoarea perioadă de programare anumite elemente care vor îmbunătăți activitățile Comisiei în acest sens. Am să vă menționez uh, schimbările principale menționate de Comisie. Odată, introducerea unor corecții financiare nete în cazul în care uh, neregularitățile uh, din uh, contul anual sunt descoperite de către Curtea de Conturi sau de către Comisie. Apoi, proceduri conform cărora plățile să poată fi întrerupte sau suspendate. De asemenea, întreruperile pot fi uh, luat, pot fi decise pentru 9 luni în loc de 6 luni dacă se consideră că sunt uh, mai adecvate. În al treilea rând, sancțiunile financiare, corecțiunile, corecțiile financiare uh, impuse pot fi impuse și uh, pentru țintele din uh, programe. Apoi, în al patrulea rând, Comisia a luat alte măsuri care uh, să îmbunătățească mecanismul de furnizare, cum ar fi declarația anuală de asigurare și acreditarea la nivel național și, de asemenea, o utilizare mai largă a costurilor simplificate. Propunerea interzice posibilitatea autorităților de management să selecteze proiecte care au fost deja uh, puse în aplicare înainte de, uh, de finanțare, așa numitele proiecte retrospective. De asemenea, și raportarea din partea statelor membre este abordată. De exemplu, în calitate de măsură de prevenție, uh, în um, programele, în rapoartele cu privire la starea uh, implementării programelor vor trebui uh, incluse în aceste rapoarte uh, problemele posibile și întârzierile posibile. Comisia este, bineînțeles, deschisă unor noi propuneri care ar putea să îmbunătățească într-un mod eficace din punct de vedere al costurilor gestionarea fondurilor europene. Dați-mi voie să mă refer pe scurt la raport, proiectul de raport al Curții de Conturi și la uh, rapoartele speciale. Este un uh, raport uh, care se referă la recomandările din rapoartele speciale ale Curții de Conturi. Nu cred că există elemente din procedura de descărcare. Cred că uh, um, formatul este uh, foarte uh, Uh, adecvat. Uh, Curtea de conturi oferă o reacție uh, utilă iar aceste audituri ne ajută să identificăm slăbiciunile din structura sistemului sau din implementarea acestuia ar trebui să fie abordate într-un mod mai eficient pentru a scădea rata de eroare și pentru a obține acordul, aprobarea conturilor din partea Curții de Conturi. Comisia va uh, uh, da curs uh, comis, uh, rugăminții, solicitării Parlamentului cu privire la rapoartele speciale. Doamnelor și domnilor, Comisia și-a luat angajamentul să își asume responsabilitatea în ceea ce privește implementarea bugetului. V-am prezentat modul în care Comisia își vede activitatea actuală și viitoare, uh, modul în care am identificat slăbiciunile și cum dorim să obținem ameliorările necesare. În următoarele zile vă voi confirma în scris angajamentul Comisiei uh, cu privire la punctele menționate într-un mod mai detaliat. Aș dori să închei prin a sublinia angajamentul Comisiei de a acționa în uh, vederea activităților uh, cheie menționate. Mulțumim, domnule comisar. Am trei colegi pe uh, listă, începând cu domnul Geier. Vă rog, aveți cuvântul. Danke, Herr Präsident. Ähm, zunächst mein, mein... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să-l felicit pe raportor pentru tot ce a făcut. Sper că eforturile domniei sale ne va ajuta să atingem obiectivul nostru și anume acela de a scădea rata reziduală de eroare. Există foarte multe idei bune în acest raport Vreau să mulțumesc raportului, raportorului, bineînțeles, pentru uh, modul în care a inclus în raport toate pozițiile raportorilor din umbră. Am avut discuții cât se poate de deschise pe parcursul pregătirii acestui uh, raport. Uh, am discutat foarte deschis cu privire la care sunt elementele pe care vrem să le preluăm din raportul Șatim, raport, raportul domnului Șațimakakis și care sunt obiectivele pe care le vizăm cu uh, acest nou raport. Deci în urma discuțiilor am reușit să creăm un fel de atitudine colegială care sper că ne va ajuta și mai departe și sper că se reflectă și la nivelul conținutului raportului. Deci, prin urmare, în ceea ce privește raportul domnului Fielner, nu am vreo, vreun comentariu principial uh, Socialdemocrații sunt într totul de acord cu majoritatea principiilor uh, stabilite prin acest raport sau vizate de acest raport. Bineînțeles că vor exista uh, amendamente care vor fi introduse de către socialdemocrați, chiar și de, de către mine, uh, dar majoritatea acestor amendamente se vor referi la formulările care mi se par uneori foarte stricte. Spre exemplu, spre finele raportului, se vorbește despre regulile cu privire la achizițiile publice și uh, piața uh, internă. Ei bine, acea formulare nu cred că o vom sprijini neapărat. Însă, dați-mi voie acum să mă exprim cu privire la cele patru priorități. E important să ne concentrăm asupra acestor priorități. Sprijinim propunerile raportorului cu privire la instrumentele de inginerie financiară. Citind însă documentul, mi-am dat seama că s-ar putea să fie nevoie să ne gândim în continuare la unui, la un eventual mecanism de oprire a acestor instrumente financiare în cazul în care ele merg în direcția greșită. Da, suntem de acord cu transparența, cu uh, informațiile oferite la timp, însă vă întreb dacă o frână de mână ar fi posibil de utilizat în acest context al uh, utilizării instrumentelor de inginerie financiară. Nu știu cum ar putea să funcționeze această frână uh, Uh, și tocmai de aceea cred că comisia noastră va trebui să discută uh, în continuare pe, pe marginea acestui subiect. Însă, discuția pe care am purtat-o cu Consiliul cu privire la rata de eroare în uh, politica de coeziune ne arată cât se poate de clar că trebuie să, fie, trebuie să existe instrumentele necesare pentru stoparea uh, utilizării acestor instrumente în cazul în care ele merg în direcția greșită. Credem că acest mecanism uh, de alertă rapidă ar trebui să poată fi folosit de oricare dintre instituțiile europene. În ceea ce privește întărirea responsabilității, nu vom avea Uh, amendamente de principiu, sper că toate acestea vor funcționa, însă trebuie să, să spun că primul punct de la această prioritate mi se pare redundant. E clar că Comisia este responsabilă uh, de acest uh, subiect. Deci, prin urmare, nu știu de ce ar trebui să mai consemnăm în scris această responsabilitate. De asemenea, cred că Comisia este conștientă de responsabilitățile care îi revin. Uh, în ceea ce privește prefinanțarea, cred că situația va deveni mai dificilă. De ce s-a folosit uh, sau de ce s-a referit Comisia la acest subiect? În ceea ce privește fondurile regionale, cred că s-a încercat de la bun început o relansare economică prin intermediul utilizărilor. Bine, acesta este un obiectiv pe care Parlamentul European, bineînțeles, că îl sprijină, însă cu toate acestea aș uh, fi pre, aș, uh, aș dori mai multă precauție în momentul în care vorbim despre oprirea prefinanțării așa cum uh, propune domnul uh, raportor. Da, e clar că prefinanțarea ar putea fi un uh, factor de eroare, însă eu cred că ar trebui să discutăm mai mult despre formularea potrivită. Ar fi bine ca toate elementele pozitive obținute prin prefinanțare de-a lungul timpului să nu fie ratate tocmai prin intermediul unei afirmații prea tăioase. În al treilea rând, discutăm despre regulamentul bugetar împreună cu uh, Consiliul. Gestiunea împărtășită ne-a preocupat mult timp și în urma discuțiilor, delegațiile, delegațiile Parlamentului și Comisiei au luptat împotriva un, unei delegații din partea Consiliului. Ei bine, în cazul acestor des, uh, des, discuții foarte aprinse, am putut prea bine înțelege că delegația Consiliului nu era neapărat foarte convinsă de poziția care i-a fost impusă de către superiori. Dacă am avea la îndemână un studiu creat de către comisie, un studiu care să ne arate care ar fi căile de urmat pentru scăderea ratei de eroare în domeniul politicii de coeziune, uh, dacă ne-am distanțat de asemenea puțin de uh, prefinanțare, eu cred că am putea uh, obține o situație uh, favorabilă nouă. Am putea exercita un fel de presiune asupra Consiliului. De asemenea, nu cred că ar trebui să creăm mecanisme doar pentru uh, în, întreruperea prefinanțării uh, Uh, ci ar trebui să găsim mecanisme necesare pentru continuarea uh, prefinanțării în cazul în care aceasta contribuie la scăderea ratei uh, de eroare. Deci eu aș vrea ca mecanismele cu privire la prefinanțare să fie mult mai flexibile decât sunt în momentul de față. Cred că această flexibilitate ar putea genera într-adevăr un fel de factor de presiune creat de noi asupra Consiliului. În ceea ce privește uh, înlocuirea proiectelor neeligibile cu alte proiecte și luarea acestei decizii la nivel național, ei bine, eu v-aș cere să fiți mai precauți. Eu sunt de părere că majoritatea sau multe dintre proiectele neeligibile ar fi putut să fie constatate sau evaluate de la bun început la nivel național. Dacă e să ne asumăm responsabilitatea, atunci ar trebui să ne o asumăm cu toții. Și când vorbesc despre responsabilitate, mă gândesc și la uh, responsabilitatea care trebuie să fie asumată de către statele membre. Deci, în, con- în contextul în care uh, statul membru are posibilitatea de a identifica și de a elimina uh, uh, proiectele uh, neeligibile, el ar trebui să facă lucrul acesta. De asemenea, consider că, într-adevăr, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a înlocui um, proiectele neeligibile cu alte proiecte. Deci ă, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a redirecționa finanțarea, pentru că lucrul acesta ar putea ă, da ă, rezultate pe viitor. Cred că în felul acesta sau folosind această, acest instrument într-o manieră responsabilă am putea într-adevăr crea acea valoare adăugată e, uh, europeană. De asemenea, mi-ar plăcea, dacă nu în acest raport, măcar în viitor, ar, uh, să vorbim despre uh, rata de eroare care uh, rezidă în proiectele retrospective. Lucrul acesta este foarte important din punctul meu de vedere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Gaier. Urmează domnul Mulder. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ne aflăm în cadrul unei uh, proceduri care an de an generează o serie de uh, dezbateri aprinse. Cred că este al 17-lea an consecutiv când Curtea de Conturi nu ne poate oferi un aviz pozitiv. Uh, Cred că uh, e din ce în ce mai greu uh, ca uh, Parlamentul European să ofere acordarea de gestiune Comisiei și cred că este din ce în ce mai greu să dovedim cetățenilor europeni de ce, în ciuda tuturor evidențelor și dovezilor, oferim această Uh, descărcare de gestiune. E drept că an de an se îmbunătățesc puțin câte puțin lucrurile, însă nu într-o, într suficient de mare măsură pentru ca și Curtea de Conturi să fie încântată de ceea ce evaluează. Cred că raportorul are dreptate. În continuare trebuie să decidem și să discutăm care uh, va fi poziția Parlamentului European anul acesta. Nu știm încă dacă să acordăm sau nu această descărcare de gestiune. O singură dată în istoria noastră nu am acordat descărcarea de gestiune. Să vedem ce vom face anul acesta. Uh, din punctul de vedere al uh, grupului ALTE, există o mulțime de aspecte care nu au fost uh, nu au fost rezolvate. În 98 nu am oferit descărcarea de gestiune pentru că ceream pe vremea aceea comisiei să găsească pe cineva care să fie, să-și asume responsabilitatea pentru uh, uh, gestiunea pro- proastă. Ei bine, o asemenea persoană nu a fost găsită nici până în zi de astăzi. Tocmai de aceea, în acordul interinstituțional din 2006, Uh, spuneam cât se poate de clar că Comisia are responsabilitatea politică de a spune uh, anual cum au fost uh, folosite fondurile. Ei bine, după încheierea acestui acord interinstituțional, nu am primit rapoartele respective, rapoarte care trebuiau să vină din partea statelor membre. Doar patru state membre, conștiincios, creează aceste rapoarte an de an. Restul nu. Statele membre cred că trebuie să dea o declarație până la 15 februarie a fiecărui an în uh, parte, o declarație care ar trebui să survină uh, comisiei, iar poziția comisiei ar trebui să se bazeze pe aceste uh, rapoarte din, parte, din partea statelor uh, membre. Din păcate, Parlamentul European nu primește aceste uh, rapoarte din partea statelor membre pentru că sunt secrete. De ce sunt secrete? Nu are niciun, nu are niciun sens să păstrăm deschise rapoartele curții de conturi și în același timp să păstrăm secrete rap- rapoartele care revin comisiei din partea comisiei, din partea statelor membre. Deci nu putem decât să cerem și mai multă transparență pe viitor. De asemenea, uh, vreau să vă informez că avem această pretenție din partea statelor membre, dar în același timp o avem și din partea Comisiei avem nevoie de toate documentele uh, pe care le cercetează Comisia înainte de luarea unei decizii. Nu văd de ce Parlamentul European nu ar uh, primi, nu ar trebui să primească toate, toate documentele care stau la baza deciziilor uh, Comisiei. Uh, Uh, și uh, de ce ar trebui să se mulțumească Parlamentul uh, European doar cu un raport executiv făcut la un moment dat de către Comisie. Deci, vedeți, este o responsabilitate politică care revine Comisiei Europene și pe care Comisia Europeană, Europeană ar trebui să-și o asume. Aspectul esențial care este de altfel prezent în acest raport este acela că Comisia Europeană oferă o serie de garanții uh, fără a menționa exact care, care este responsabilul pentru aceste garanții. Să nu uităm cele 60 de miliarde de euro care vor fi transferate în mecanismul de stabilitate, nu mai știu dacă la 1 iunie sau 1 uh, iulie 2012. Vorbim aici despre 60 de miliarde, adică aproape jumătate din uh, bugetul Uniunii Europene am cerut serviciului juridic al uh, Parlamentului European să ne ofere avizul său cu privire la controlul parlamentar asupra acestui transfer. Raportul Serviciului Juridic al Parlamentului nu mi-a sporit uh, optimismul. În momentul în care banii vor fi uh, ajuns la mecanismul de stabilitate, uh, ei vor. Uh, fi gestionați exclusiv de către statele membre. Nu știu dacă statele sau parlamentele naționale vor avea ceva de spus în, uh, în acest domeniu, dar uh, Parlamentul European cu siguranță nu va avea. Ei bine, aceasta este una dintre problemele cruciale din punctul nostru de vedere. Noi, prin procedura uh, anuală bugetară, uh, Ah, ne asumăm responsabilități, acordăm garanții, dar în momentul în care vine vorba despre implementarea bugetului, nu mai avem, suntem lăsați complet pe din afară. Nu mai avem nimic de spus. Deci, care este părerea comisarului cu privire la acest aspect? Circa 120 de miliarde de euro sunt oferite anual sub formă de garanții și, domnule comisar, imaginați-vă doar că ceva se întâmplă, că, spre exemplu, un uh, stat membru dă faliment. Uh, vor fi folosiți uh, cei 60 de miliarde de euro, dar cum vor fi ei folosiți? Eu vreau să fiu conștient și informat cu privire la ceea ce se întâmplă cu deciziile luate de mine. Ei bine, în momentul de față nu sunt, nu am această siguranță a deciziilor. Noi am, uh, am, am fost uh, implicați în, în dezbaterile uh, inițiale într-o manieră mai mult sau mai puțin oficială. Mai, am fost implicați într-o manieră mai mult sau mai puțin importantă, însă în mod clar la implementare vom fi lăsați pe din afară. Și acum dați-mi voie să spun ceva de natură pozitivă. Fondurile sociale și regionale au fost cele mai procent, um, problematice în trecut. În ceea ce privește fondurile sociale, um, îmbunătățirile au fost enorme. Dacă ne uităm la rata de eroare actuală, este ne dăm seama și o comparăm cu ratele de eroare în trecut, ne dăm seama că situația s-a îmbunătățit foarte mult. În ceea ce privește uh, fondurile de coi, de uh, fondurile regionale, însă situația nu stă la fel de bine. Ce spune Comisia? În cazul în care lucrurile nu uh, se petrec corect la nivel național, atunci vom opri plățile. Cel puțin asta spune când vine vorba despre fondurile sociale. Dar de ce nu s-ar aplica același uh, mecanism și în cazul fondurilor regionale? Pentru că această rată de eroare de 3,7 este mult prea mare. Unul dintre rapoartele speciale se referă la ONU. Cred că e bine să implicăm ONU în ceea ce privește situațiile de urgență, dar doar în cazul uh, Um, situațiilor de urgență ONU ar trebui să fie implicată. Statele membre oferă bani Uniunii Europene pentru că consideră că există o valoare adăugată dată de implementarea la nivel european a unor uh, fonduri. Dacă însă fondurile alocate de către statele membre nu ajung la Uniunea Europeană, ci ajung la ONU, ei bine, mi se pare că ardem o etapă, că recunoaștem pur și simplu că Uniunea Europeană nu are niciun fel de importanță. Deci ALDE are în continuare rezerve în ceea ce privește includerea aici a ONU. Asta pe de o parte, pentru că mm, evaluarea utilizării fondurilor de către ONU este mai dificilă și, pe de altă parte, pentru că acordarea fondurilor către ONU, practic, uh, reprezintă o recunoaștere a importanței uh, deloc pregnante a Uniunii Europene la nivel european. Cam atât. Mulțumim, domnule Mulder. Urmează acum colegul Bradburn. Uh, <coughs> <coughs> Mulțumesc, domnule președinte sunt tentat să merg mai departe cu analogia ultimei dezbate, la care mai mulți uh, colegi s-au referit la filmul Casa Blanca. Domnul Fiener parcă a zis că trebuie să-i aducem din nou pe suspecții obișnuiți. Cred că ar trebui mai degrabă să spunem uh, Sam mai cântă o dată la pian, pentru că uh, ce s-a spus aici de către domnul raportor în observații introductive, la nesfârșit uh, aceeași continuă discuție anuală, scuzele anuale de ce sunt probleme în continuare. Doream să mă refer la două sau trei aspecte cheie. Domnule președinte, am discutat mult și cu doamna ministru și au fost contribuții și din sală în legătură rata de eroare pentru anumite cheltuieli și desigur că știm că multe s-au identificat ca fiind la nivelul statelor membre, 90%, dar raportul domnului Fiener are perfectă dreptate când sublinează faptul că Comisia a făcut eforturi insuficiente de a arăta clar statelor membre care au rezultate sub așteptări în gestionarea fondurilor. Sunt de acord cu ce s-a spus de către domnul raportor că statele membre, de exemplu, și regiunile care în cele din urmă au responsabilitatea cheltuirii fondurilor Uniunii, dar Comisia nu poate să transferă responsabilitatea financiară către statele membre atunci când s-au identificat erori la nivelul statelor membre. Am auzit ce a spus domnul comisar în legătură cu unele lucruri pe care vrea să le facă pentru a încerca să îmbunătățească situația, dar sunt extrem de îngrijorat când ajungem la cheltuielile din fondul de coeziune despre creșterea ratelor de eroare aici. Dacă vrem uh, soluții, una ar fi sancțiuni eficiente pe care în mod clar nu le avem în prezent. Având în vedere eșecul a ce se întâmplă în prezent și faptul că, de fapt, uh, ratele de eroare cresc, nu cred că putem ignora acest lucru. Sunt de acord cu domnul raportor din toată inima când spune că Comisia trebuie să sprijine Parlamentul să elaboreze prevederi comune pentru diverse fonduri și aceste prevederi trebuie să fie cu o responsabilitate clară, strategică. După cum spuneam, trebuie să avem o politică de toleranță zero față de erori și în ce privește constatările, în ce privește proasta raportare de la Comisie în legătură cu performanța și sunt de acord cu raportorul că Parlamentul nu se poate baza într totul pe raportarea Comisiei în ce privește performanța. Iată de ce ce aș propune din nou ar fi o evaluare sistematică independentă a programelor. Așa putem, de fapt, să încercăm să soluționăm unele dintre problemele identificate și de Curtea de eh, Conturi și de domnul Fientlner. De ce, de exemplu, și oarecum trag și o concluzie, deci de ce, de exemplu, n-a fost necesar să se continue cu procedura inițiată în prima comisie Barroso și să existe un uh, comisar pentru evaluare și control bugetar. Acum a fuzionat cu alte domenii, dar dacă suntem serioși și comisia dă dovadă de seriozitate să se ocupe de problemele ridicate, identificate în aceste rapoarte, trebuie să existe cineva care să se concentreze complet pe faptul că aceste programe sunt evaluate adecvat, că banii sunt cheltuiți adecvat și, mai presus de toate, că banii contribuabilului uh, se știe cine, cum i-a cheltuit și există responsabilitate în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Bradburn. Vă mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să intervină la această rundă de dezbatere. Am să vă rog, domnule comisar Șemeta, să ne dați un răspuns. Aveți cuvântul. Thank you very much for this, uh... Mulțumesc pentru aceste prime observații. Cred că aspectele ridicate la această discuție sunt uh, puncte importante în ce privește instrumentele de inginerie financiară, domnul Gar a ridicat chestiunea frânei de urgență. În conformitate cu legislația actuală, nu dispunem de o astfel de posibilitate. Am dorit să propunem unele modificări care să corespundă Mm. vărsării fondurilor către statele membre pentru utilizare ulterioară pentru inginerie financiară, dar propunerea n-a fost sprijinită de către colegiuitori. Și cred așadar că putem să examinăm această posibilitate în cadrul pregătirii pentru următorul cadru financiar multianual și cred că această chestiune poate să fie examinată. În ce privește chestiunea prefinanțării și eventuale studii, cum s-au prezentat în introducerea pe care am făcut-o, suntem gata să prezentăm analize a finanțării din 2005 până în 2010. Deci problema de aici este că de obicei prefinanțarea nu e supusă greșelilor. Vreau să spun că nivelul de eroare la prefinanțare de obicei e mai redus decât nivelul de eroare la plățile intermediare și plățile finale. Iată unul dintre motivele pentru care Curtea de Conturi a decis să facă modificări în metodologie și, de fapt, să excludă prefinanțarea din eșantioane, să se concentreze doar pe plățile intermediare și finale, atunci când uh, ia eșantioane. Cred că sunt întru totul de acord cu ideea că prefinanțarea e extrem de importantă ca element și în timpul crizei a fost ceva absolut necesar pentru a da finanțare pentru statele membre, pentru proiecte care erau în curs de implementare în statele membre și ce s-a convenit la negocieri, cum să tratăm prefinanțarea în regulamentul financiar. <clears throat> E un compromis care va servi pentru activitățile viitoare în acest domeniu. În ce privește înlocuirea proiectelor, Propunerea pentru următorul cadru financiar multianual este foarte clară în acest sens, nu va permite utilizarea acestei abordări retroactive pentru înlocuirea unor proiecte. Dacă se adoptă de către colegiuitori, aceasta va deveni regulă și aștept uh, cu interes cooperarea Parlamentului în legătură cu acest element concret și apoi această problemă va fi soluționată pentru viitor. Apoi, în ce privește chestiunea declarațiilor anuale, cred că abordarea propusă de comisie în <clears throat> cadrul regulamentului financiar, cum că trebuie să acceptăm și să aplicăm declarații anuale de management la nivelul statelor membre într-o primă etapă și după o anumită experiență că putem trece la declarații naționale de asigurare. Așa putem face progrese în această privință. Și știm cu toții că statele membre sunt foarte reticente chiar și pentru această abordare pe care am prezentat-o. Deci aștept o cooperare strânsă cu Parlamentul în acest sens pentru că aceste prevederi să rămână în amendamentele regulamentului financiar. În ce privește acele rezumate, acele sumare anuale, legislația actuală prevede posibilitatea ca statele membre să spună dacă sunt de acord să se publice aceste rezumate anuale sau că nu sunt de acord și unele sunt de acord cu publicarea, dar nu toate. Și aceasta este o chestiune care ține de cadrul juridic, iar apoi, în ce privește facilitățile financiare, EFSF sau ESM, în legislația pentru mecanismul de stabilitate economică se spune foarte clar că un reprezentant al Curții de Conturi va participa ca membru în uh, grupul de audit și banii care sunt cheltuiți din mecanismul de stabilitate economică se vor supune auditului cu o implicare pe deplin a curții de conturi. Deci un element important care va permite și va asigura transparența pentru utilizarea acestor facilități. Apoi, în ce privește uh, chestiunea la care s-au referit mai mulți dintre dumneavoastră, chestiunea fonduri regionale sau fonduri sociale, trebuie să ținem cont de faptul că anul 2010 a fost primul an în care uh, vechile programe din domeniul coeziunii sau toate aceste programe au fost declanșate adică sumele cheltuite în politica de coeziune, aproape s-au dublat în comparație cu anii precedenți, în timp ce ratele de eroare au crescut, într-adevăr, de la 5,8 la 7,6% în 2010, dar nivelul de eroare a fost semnificativ mai redus decât în anii precedenți dacă se ține cont de faptul că aceste programe au început să funcționeze la viteză hmm, completă, ne putem aștepta că în anii ulteriori vom putea să reducem nivelul de eroare. Iar în ce privește sancțiunile, utilizăm sancțiunile foarte activ. Domnul raportor a menționat de asemenea faptul că nu am suspendat plățile pentru fondurile regionale în 2010, ci doar la începutul acestui an Comisia a luat hotărârea să suspende un volum uriaș de fonduri pentru una dintre regiuni. Nu e vorba de milioane, e mai mult de un miliard de euro deci aplicăm acest me- mecanism de sancționare cu seriozitate și atunci când se identifică erori, insistăm și veghem ca toate acestea să fie corectate și sancțiuni sub forma întreruperii sau suspendării plăților sunt aplicate Probabil că e nevoie de timp și beneficiarii noștri vor înțelege că aplicăm mecanismele de sancțiuni cu seriozitate și doar apoi o să ducă la îmbunătățiri. Apoi, în ce privește recuperările, serviciile comisiei efectuează în prezent un audit în statele membre în legătură cu recuperările. Cred că primele rezultate ale acestor audituri se vor reflecta deja în raportul anual al directorului general pentru anul 2011 în cursul anului, până la sfârșitul anului curent, vom uh, prezenta rapoartele cu privire la constatările acestor audituri și vom veni cu propuneri în legătură cu ce s-ar putea îmbunătăți în sistemul de recuperări în statele membre, în uh, cadrul juridic actual, pentru că propunerile pe care le-am făcut vor intra în vigoare începând cu 2014 și trebuie să utilizăm tot ce se poate în legislația în vigoare în prezent pentru a îmbunătăți această situație. Așadar, probabil că am acoperit <clears throat> punctele ridicate aici în ce privește implicarea Uniunii Europene în alte acțiuni, chestiunea regulamentului financiar, unde am propus să se uh, înființeze niște fonduri fiduciare în cadrul european. Deci e o activitate în derulare și vom vedea care va fi rezultatul discuțiilor în legătură cu regulamentul financiar. Cred că am uh, răspuns la întrebările și chestiunile aduse în discuție. După cum am spus și în introducere, suntem gata să venim cu o scrisoare concretă care precizează acțiunile pe care intenționează Comisia să le întreprindă în câteva în viitorul apropiat, deci scrisoare care să vină în uh, câteva zile în legătură cu acțiunile prioritare care au fost subliniate de către domnul raportor. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule comisar Șemeta. La final îi mai dau o dată cuvântul raportorului Christopher Fielner. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Șemeta. Trebuie să vă spun că modul în care ați răspuns la uh, observațiile noastre reflectă bună atmosferă în care s-au desfășurat lucrurile până acum. Însă, uh, lucrurile sunt, uh, cuvintele rostite sunt un lucru, eu uh, aștept cu nerăbdare să văd toate aceste răspunsuri în scris. Multe dintre întrebări uh, au fost uh, au fost um, abordate și au, fost, au primit răspunsuri bune în discursul dumneavoastră. Uh, unele trebuie să continuăm să le discutăm, uh, de exemplu, responsabilitatea politică uh, cu privire la raportul anual de activitate. Cred că ar trebui să discutăm și ar trebui să discutăm și cu colegii uh, ceea ce, este un, ceea ce, ar, ce ar fi un răspuns rezonabil din partea Comisiei. Doresc să mă consult și cu domnul Geier ce consideră el că ar fi o valoare adăugată sau avem nevoie neapărat de o valoare adăugată sau repetăm ceva ceea ce există deja acolo. Mie mi se pare interesant faptul că um, Comisia a adoptat un model cu privire la responsabilitatea uh, sa în care directorul general uh, semnează și uh, își asumă responsabilitatea pentru faptul că l-a informat pe comisar. Nu înțeleg de ce comisarul nu poate să semneze pentru faptul că a fost informat și ar, uh, și și-ar, și-ar prelua răspunderea. A doua veste bună, foarte interesant. Acum 10 minute, la biroul meu s-a primit un e-mail și acesta era de la domnul Osborne. Nu știu dacă era doamna, dacă doamna ministru a finanțelor a spus uh, în mod direct că statele membre trebuie să discute cu noi modul în care statele membre uh, introduc uh, gestiunea uh, partajată. Poate a fost domnul Bradburn uh, care spunea că guvernul britanic nu vrea să se întâlnească cu Parlamentul European. Ei bine, oricum, uh, unul din cele trei state membre au spus că sunt dispuse să se întâlnească cu noi să discute uh, problemele menționate. Este un semn bun. Acum îi așteptăm pe spanioli, pe spanioli și pe italieni să vedem dacă avem vești bune și de acolo. Apoi, alte elemente. Domnul Geier s-a referit la o suspendare a instrumentelor de inginerie financiară sau la o frână a acestora să ne gândim uh, la asta. Vom putea să revenim la acest subiect. S-ar putea să fie unul relevant. Apoi, în ceea ce privește prefinanțarea, domnul Geier are dreptate când spune că este o provocare acum când avem și o respons responsabilitate politică. Noi cerem lucruri, comisia le face, iar apoi va fi mai greu să le criticăm implementarea unora dintre aceste fonduri ca răspuns la criză este importantă. Deci implementarea rapidă ar putea fi uh, foarte importantă și prefinanțarea poate face parte din soluție. Important este însă să nu utilizăm prefinanțarea pentru o rap implementare rapidă de dragul implementării sau invers. Dar eu cred că eu nu am fost mulțumit eu nu am fost mulțumit când comisia a venit și a spus a, minunat, avem aceste cifre atât de scăzute, dar când ne uităm la aceste cifre, vedem că motivul pentru rezultatele bune uh, este prefinanțarea în, pe scară largă, iar la prefinanțare nu avem aceeași rată de eroare uh, Uh, ca la uh, plățile finale. De aceea este important să continuăm să monitorizăm această situație. Și dacă aveți preocupări cu privire la punctele de acțiune, vă rog să mă informați. Al patrulea punct, și anume proiectele, retroac- uh, proiect, proiectele retroactive. Nu le-am menționat și unul din motivele uh, pentru care domnul comisar le-a menționat a fost uh, Uh, că noi avem acum responsabilitatea politică și trebuie să ne asigurăm că nu vom avea astfel de proiecte în cadrul legislativ uh, final. Nu vedem uh, valoarea europeană adăugată în proiecte retroactive și mă bucur că domnul comisar s-a referit la ele. Apoi, raportul cu privire la statele membre, sumarul, rezumatul acestora Um, și faptul că acestea ar trebui să fie publicate. Sunt de acord, nu știu ce valoare au, dar poate pentru că nu le-am văzut. Dar dacă um, ar avea o valoare, dacă sunt importante, relevante pentru noi, poate ar trebui să fie publicate. Și nu în ultimul rând, mecanismul de sancționare. Îl înțeleg pe domnul comisar când vorbește despre mecanismele de sancționare uh, și când spune că durează ceva până când statele membre înțeleg uh, efectul întreruperilor și a suspendărilor. Însă problema mea este că nu a existat niciun fel de suspendare. De aceea am și avut această discuție aici. Uh, când vorbim despre uh, întreruperi preliminare, suspendări uh, în ce au loc la ora actuală, când uh, scrie, în rapoartele dumneavoastră spuneți că urmează să, mai, uh, să ni se mai furnizeze uh, informații. Este unul dintre documente, dar este puțin trist că viitorul este întotdeauna mai interesant decât trecutul. Probabil că uh, majoritatea documentelor pe care ni le promiteți vor fi fost deja uh, Uh, vor fi prezentate după ce am terminat de discutat acest subiect. Dar oricum vă sunt recunoscător pentru răspunsurile dumneavoastră și către colegi, vă rog, dați-mi amendamente. Mulțumim raportorului. Uh, termenele sunt prevăzute pentru amendamente 5 martie, votul pe 26 uh, martie. Cu acesta încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Îi mulțumim uh, domnului comisar Șemeta pentru că ne-a stat la dispoziție pentru acest uh, subiect și îl așteptăm cu nerăbdare și data viitoare. Vă mulțumesc! Ok, wir können dann in der Tagesordnung gleich äh, fortfahren. Continuăm acum cu punctul 7 de pe ordinea de zi, descărcarea de gestiune 2010, cel de-al 8-lea, 9-lea, și al 10-lea Fond European de Dezvoltare. Raportor Martin Ehrenhauser. Amendamente până în 5 martie, vot pe 26 martie. Îi dau cuvântul raportorului dacă o dorește. Vă rog, domnule Ehrenhauser. Mulțumesc. Uh, poate așteptăm puțin uh, până părăsesc domnii sala, având în vedere faptul că trebuie să încheiem la 18.30 și că nu mai avem foarte mult timp. Cred că am putea să începem. Bun, voi încerca, te, voi încerca să vorbesc cât se poate de tare ca să mă audă toată lumea. În primul rând, uh, descărcarea. Eu voi uh, recomanda Comisiei Cont să ofere descărcarea de gestiune pentru 2010. Nu au existat rezultate extraordinare care să ne ducă la o altă concluzie important uh, sunt așa numitele evergreens, cum le-a numit uh, domnul uh, Mulder. Se pune întrebarea cum tratăm aceste evergreens. Refuzăm descărcarea din acest motiv. Cred că comisia noastră ar face bine să își aleagă cu mare grijă conflictele cu alte instituții și uh, ar aștepta în acest subiect uh, până în 2020. De ce până în 2020? Este important pentru că este vorba de integrarea Fondului European de Dezvoltare în bugetul european. Din punctul meu de vedere, se ratează acum o mare oportunitate de a face acest lucru pentru cadrul financiar actual, 2014-2020. Există însă și motive pentru care nu s-a întâmplat acest lucru și anume expirarea acordului uh, de la Cotonou, care va avea loc în 2020. Și cred că atunci va fi o foarte bună oportunitate de a face acest lucru. Însă, în momentul respectiv, uh, Comisia va trebui să ia în considerare toate mijloacele uh, necesare pentru a, ca Consiliul să urmeze această recomandare. O temă nesfârșită este rata de eroare aceasta pentru 2010 este la, a fost la 3,4%, este peste rata uh, de 2% acceptabilă. Comisia întotdeauna a argumentat că dacă ne uităm pe un termen mai lung, în mare rata de eroare este uh, stabilă, însă trebuie spus foarte clar că obiectivul în această comisie nu trebuie să fie ca rata de eroare să fie stabilă, ci ca ea să scadă. Iar măsurile propuse de comisie nu au dus la asta în ultimul timp. Și în ceea ce privește rata de eroare reziduală, Comisia vorbește despre faptul că ea se află sub rata acceptabilă de 2%. Comisia, la ora actuală, nu poate să ne ofere indicatori clari și nu poate să definească astfel de indicatori pentru a ne arăta cum a ajuns la acest rezultat tocmai sunt pe cale să definească indicatorii cheie pentru a își dea, își dea seama care este influența asupra ratei de eroare reziduale. Și din punctul nostru de vedere, în raport a fost prevăzut ca acest, acești indicatori să fie puși în aplicare până în 2013. Apoi, în ceea ce privește controlul și supravegherea, trebuie să uh, constatăm că, ele, că acestea sunt numai uh, parțial eficiente și eficace, Uh, s-au luat măsuri parțiale uh, care sunt uh, vizibile numai în mod condiționat. Însă am primit aceste rapoarte de management al asistenței externe, le vom citi cu atenție, vom face amendamente pe baza acestor rapoarte. Un alt, așa numit evergreen, a fost ajutorul Uh, bugetar. Am fost în Haiti și am putut vedea uh, foarte bine situația acolo. Este un subiect uh, veșnic actual, un subiect pe care îl discutăm de 20 de ani de zile. Acest instrument de la început până la sfârșit arată, este însoțit de erori, cred că este nevoie de o reformă fundamentală. Am văzut-o și în Haiti. Este un instrument foarte important pentru a putea face presiune asupra statelor, anumitor state uh, să facă reforme, să definească foarte clar pentru ce sunt cheltuiți banii. Trebuie să fim într-un dialog permanent cu statele respective, să le oferim asistență pentru a ne asigura că implementarea este eficientă. Un punct pe care l-am, mai, l-am analizat uh, mai în, uh, în, de aproape a fost uh, facilitatea de investiții și BEI. Uh, Aici am o privire mai degrabă critică, spre deosebire de alți raportori dinaintea mea. Din punctul meu de vedere există uh, unele lucruri pe care Curtea de Conturi ar trebui să le analizeze mai îndeaproape, de exemplu în ceea ce privește fluxul de fonduri de la statul membru, la BEI uh, și așa mai departe. E bine, acest flux este prea lung și ar putea fi mai eficient, mai ales în ceea ce privește transparența la beneficiarul final. Mă refer aici la secretul bancar. Raportul acesta este un raport uh, special al Curții de Conturi uh, și se referă la uh, fondurile pentru fondul de dezvoltare care vin prin BEI. La final, un subiect important și în lumina vizitei noastre la, în Haiti, Uh, și anume faptul că este atât de important să facem un, o legătură, o punte între uh, ajutorul, de, uh, ajutorul umanitar și ajutorul de dezvoltare. Cred că ar trebui ca coordonarea în interiorul Comisiei, să fie, Comisiei Europene să fie mai bună. Atât din partea mea, aș dori să mulțumesc Comisiei Comisiei, Curții de Conturi, uh, bănci Europene de Investiții. Cooperarea cu toate instituțiile a fost uh, excelentă. Toate instituțiile ne-au sprijinit. Le mulțumesc foarte mult pentru asta. Aștept comentariile dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule Ehrenhauser. Dorește cineva să intervină? Domnul Geier? Ja, mein Dank an den Berichterstatter für seine Arbeit. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru eforturile făcute. Suntem dezamăgiți de faptul că fondul de dezvoltare n-a fost inclus în bugetul uh, comunitar, asta din cauza Comisiei. În recomandarea Comisiei Europa 2020, fondul de dezvoltare este pus deoparte. Iată, încă o dată cererea uh, exprimată de către grupul uh, parlamentar pe care îl uh, reprezint nu a fost pusă în, în aplicare și, ca urmare a acestui fapt, ne confruntăm cu o lipsă de transparență. Bineînțeles că regretăm această situație. Aceasta fiind situația, suntem întru totul de acord cu raportorul. De asemenea, suntem de acord cu raportorul în ceea ce privește uh, erorile datorate întârzierii ratificărilor unor acorduri internaționale. Dar sprijinim toate măsurile propuse pentru scăderea ratei de eroare generate de aceste, aceste întârzieri ale uh, ratificărilor. De asemenea, vedem că uh, Comisia Europeană evaluează situația pe uh, perioade lungi, în timp ce uh, Curtea Europeană de Justiție face rapoarte anuale și acesta acesta fiind contextul, am salutat crearea unui mecanism care să ducă la generarea de rapoarte ale Comisiei și Curții de Conturi care să fie comparabile. De asemenea, suntem de acord că în ceea ce privește sprijinul bugetar trebuie să se schimbe ceva. Domnul raportor uh, vorbea despre vizita din Haiti. Am uh, investit 62 de milioane de euro în Haiti am oferit, de fapt, aceste fonduri pentru ca ele să fie folosite pentru uh, păstrarea uh, funcțiilor administrative în acest stat lovit de catastrofa naturală. Însă întărirea sprijinului bugetar trebuie să fie însoțită, bineînțeles, de o transparență sporită, de o evaluare sporită a utilizărilor fondurilor, de o supraveghere, de asemenea, de către a tuturor acțiunilor întreprinse, de către Curtea de Conturi. Am cere comisiei să promoveze un astfel de instrument, iar dacă o va face, Comisia Europeană își va da seama că va reuși, pe baza rezultatelor obținute, să cel puțin gestioneze erorile care ar putea apărea și neregularitățile care ar putea apărea. Cam atât am avut de spus. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor încă o dată. Vă mulțumesc. Doamna Holmeier urmează. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. La rândul meu vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest raport complex și deosebit de echilibrat. Ca și în anii trecuți, constatăm că problemele rămân aceleași. E clar însă că aceste probleme nu pot fi eliminate așa de azi pe mâine. În ceea ce privește sprijinul bugetar, am impresia că comisarul Pibalx încearcă, într-adevăr, să acționeze pornind de la recomandările pe care de ani de zile comisia noastră le face. gestiunea procesului, uh, proceselor și procedurilor și, de asemenea, succesul uh, investițiilor încep cu toate să fie puse în uh, prim planul evaluării făcute de către Comisie. De asemenea, Comisia văd că începe să evalueze capacitatea guvernelor naționale de a pune în aplicare toate proiectele uh, Uh, asumate. De asemenea, Comisia evaluează modul în care sunt utilizate uh, fondurile și, de asemenea, evaluează uh, factorul corupție care este implicat. În ceea ce privește sprijinul bugetar, eu cred că trebuie să îl folosim și pe viitor, însă într-o manieră mult mai rațională decât în trecut. Nu e suficient să oferim doar uh, sprijinul bugetar, ci trebuie să și evaluăm modul în care acest sprijin bugetar este folosit de către statele membre. Cum putem să evaluăm reușita uh, utilizării fondurilor? Ei bine, discutând într-o manieră mai asiduă cu respectivele guverne. Ar fi fost, uh, bineînțeles, uh, bine ca acest fond să fie inclus uh, în buget încă de anul acesta. Uh, dacă e să așteptăm până la, la expirarea acordului de la Cotonou, adică până în anul 2020, eu cred că mai avem mult, mult timp de așteptat. Din păcate, iată că avem o mulțime de oale care sunt gestionate separat. Pentru, unii suntem pentru unele suntem responsabili, pentru altele suntem responsabile parțial, pentru uh, alte oale de genul acesta, oale de finanțare, dacă îmi permiteți, nu suntem deloc responsabili durabil, ei bine, acest, acest melanj uh, imposibil de gestionat nu face nimic altceva decât să să complice și mai mult situația care oricum este uh, complicată. Prin urmare, cred că ar trebui să includem acest fond în uh, buget. Pentru că în momentul de față eficiența procedurilor demarate la nivel național și la nivel comunitar nu este neapărat cea mai uh, mare și cea de dorit. De asemenea, eu cred că ar trebui în continuare să discutăm cu BEI despre rezultatele uh, obținute de investițiile făcute de această bancă. M-am uh, uitat în special la punctele 65 și 43 din uh, raport, care mi se pare foarte, foarte interesante. Acolo se vorbește despre plățile efectuate de către BEI uh, către anumite companii, companii care sunt uh, fie suspectate de acte de corupție sau spălare de bani, fie sunt implicate uh, parțial în anumite pro- proceduri uh, juridice de această natură. Ei bine, eu cred că ar trebui uh, să evaluăm în, uh, modul în care Bay a colaborat cu ONG-uri și astfel de companii, pentru că ar fi bine ca uh, astfel de situații să nu se repete și e bine să nu se fie să nu fie existat nici în trecut. Din, de la punctele 62-64 nu pot decât să trag concluzia că raportul nostru se referă la puncte care n-au nimic de a face cu responsabilitatea uh, comisiei noastre. Vorbim acolo despre bonusurile oferite managementului BEI, vorbim despre modul în care sunt constituite datoriile Vorbim despre modul în care sunt tratați diferiții creditori în funcție de uh, solvabilitatea lor. Ei bine, eu consider că aceste teme nu au neapărat uh, ceva de a face cu uh, responsabilitățile grupului nostru. Deci vreau să vă să să subliniez încă o dată că aceste puncte 32 până la 72 nu prea au nimic de a face cu responsabilitățile uh, comisiei noastre, ci uh, fac referire la o serie de aspecte care țin exclusiv de responsabilitatea mm, managementului BEI. În orice caz, uh, sunt într totul de acord cu recomandarea în ceea ce privește acordarea descărcării de gestiune. Doamnă Holmeier, dacă vă înțeleg bine, sunteți de părere că problema bonusurilor oferite uh, angajaților BEI nu prea are nimic de a face cu aspectul nostru, cu discuția noastră, nu prea are nimic de a face cu dezvoltare. dezvoltarea. Ei bine, cine mai dorește să intervine? Domnul Ole Schmidt, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută am fost în Zambia discutau acolo despre un raport cu privire la corupție. Cetățenii acestui stat ajunseseră la <laughs> concluzia că cei mai corupți din întreaga țară sunt tocmai politicienii. Tocmai de aceea cred că trebuie să fim foarte precauți atunci când transmitem semnale în afară. E clar că politicienii, guvernele naționale trebuie să fie mai responsabile în ceea ce privește utilizarea fondurilor de dezvoltare. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest raport uh, echilibrat cu care sunt aproape întru totul de acord. E clar că acest uh, fond de dezvoltare ar trebui să fie inclus în bugetul uh, Uniunii Europene. Nu are sens să mai vorbim despre acest lucru, pentru că deja am, am făcut-o și în trecut. Însă, sprijinul bugetar, pe acesta mi l-aș dori mai mult a argumentat. Raportul este critic atunci când vine vorba despre sprijinul bugetar. Bine, înțeleg această atitudine critică. Însă, pe de altă parte, uh, dacă ne dorim ca guvernele naționale să își asume mai multe responsabilități, să fie mai responsabile și dacă avem mecanismele de control și supraveghere, atunci consider că sprijinul bugetar poate fi folosit într-o manieră eficientă. Înțeleg problemele, dar aș vrea să înțeleg mai bine argumentele dumneavoastră. De ce? Pentru că atunci când vorbiți cu cei din uh, statele în curs de dezvoltare și în special cu statele deosebit de sărace, uh, cetățenii de acolo vă vor spune că sprijinul bugetar este eficient, dar, bineînțeles, este eficient în măsura în care este controlat și supravegheat. Și, la rândul nostru, instituțiile europene ar trebui să, să fie mai responsabile în ceea ce privește alocarea acestor sprijine bugetare. autoritățile europene, dar și reprezentanții noi, noștri la fața locului ar trebui să fie mai responsabili. Bine, e drept că există o serie de constrângeri, însă dați-mi voie să vă întreb care sunt argumentele dumneavoastră. Turnătorii, acei whistleblowers, uh, sunt uh, deosebit de importanți și ar trebui să fie protejați de către noi. Pentru că aceste persoane sunt cele care ne oferă informațiile de care avem nevoie. Și tocmai pentru că fac lucrul acesta, trebuie să se bucure de protecția noastră. De asemenea, consider că trebuie să întărim perspectiva parteneriatului. Cred că trebuie să sprijinim de asemenea procedura Paris-Acra în ceea ce privește uh, responsabilizarea. Am fost la Bozan, unde s-a discutat uh, în decembrie eficiența ajutorului pentru dezvoltare și acolo se vorbea despre introducerea unor parteneriate nu doar uh, cu ONG-uri, ci și cu companiile. Consider că aceste, acest tip de parteneriate este esențial. Domnule președinte, ajutorul uh, de dezvoltare pe care îl oferim, care este cel mai mare ca volum la, moment, la nivel mondial, nu este uh, cea mai importantă sursă de venit pentru statele în curs de dezvoltare. Comerțul și, uh, și investițiile private încep să aibă o cotă mai mare decât ajutoarele oferite de către noi. Și tocmai de aceea, mecanismele noastre de ajutor, de dezvoltare, ar trebui să fie revizuite, pornind de la această nouă situație. Dar dați-mi voie să îi mulțumesc încă o dată raportorului pentru acest raport pe care nu pot decât să-l susțin. Vă mulțumim, domnule Ole Schmidt. Urmează doamna Ayala Zender. În eh, relație precisamente cu lo que acaba de suscitarse... Mulțumesc. Aș vrea să mă refer la ce s-a spus aici despre sprijinul pentru buget. Aș vrea să vă explic aspectul următor. Evident că sunt de acord cu antevorbitorul. Știm că avem tendința să fim uh, foarte critici, întotdeauna suntem extrem de precauți în legătură cu ce e de făcut. Dar săptămâna trecută am fost în Mauritania și am pus o întrebare pentru că a existat o problemă, a fost o lovitură de stat și în zilele de după lovitura de stat, tot sprijinul pentru buget, toate fondurile respective au fost înghețate, cu excepția părții umanitare a ajutorului pentru dezvoltare și, evident, asta înseamnă că unele proiecte au avut de pierdut și va fi nevoie de ceva timp pentru a reveni Personalul de la ambasada a considerat că e important ca sprijinul pentru buget să fie supus acestui gen de restricție, evident, imediat după o lovitură de stat, care este o încălcare a democrației. Revenind la Mauritania, una dintre problemele cu care se confruntă um, e legată de sistemul uh, de justiție și faptul că există sprijin pentru buget înseamnă că angajează Mm, funcționari care pot să vadă în ce scopuri s-au folosit banii, au această posibilitate de control și asta înseamnă că pot da o mai bună asistență, pot să facă recomandări și în ce privește alte proiecte, pentru alte forme de ajutor, nu există această posibilitate de control de a vedea sistemul guvernamental, capacitățile existente în bine sau în rău deci știm că există multe note sau apeluri la precauție pe care le face domnul raportor, dar asta înseamnă că Uniunea Europeană dispune de acest drept, de această posibilitate de a examina care sunt structurile în vigoare deci să aibă o atitudine mult mai exigentă atunci când fac recomandări și cum să se îmbunătățească sprijinul bugetar. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Ayala Sender. Au existat unele întrebări la care ar putea să ne răspundă comisia, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor. Astăzi voi vorbi germană, având în vedere faptul că sunt prezenți în majoritate deputați germani. Sunt mult mai mulți deputați, spune președintele. Vă rog, aveți cuvântul. Lăsând gluma la o parte, în primul rând aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru faptul că propune descărcarea și pentru faptul că a propus un raport foarte echilibrat și echitabil suntem de acord cu majoritatea recomandărilor și la foarte multe dintre acestea am și luat deja măsuri. Nu avem foarte mult timp, nu voi putea să le prezint pe larg, însă poate voi avea o altă ocazie să mă refer mai ales la ajutorul bugetar. Aici poate ar trebui să ne gândim dacă nu, vom fa- nu putem organiza o audiere în acest sens pentru a explica cum funcționează Uh, pentru că am senzația că există unele efecte de surpriză. Pentru anul acesta, 2011, există o serie întreagă de uh, documente, uh, de fonduri pe care nu le-am mai pățit, plătit pentru că nu au fost uh, uh, respectate uh, res, nu au fost respectate condițiile. Partea bună este că am arătat că suntem foarte stricți cu criteriile de plată și că și nu am plătit o serie întreagă de fonduri anul acesta, cu toate că guvernele partenere s-au bazat pe aceste fonduri și există implicații în acest sens. Voi reveni la acest subiect, aș dori să uh, îi spun raportorului că nu vrem să așteptăm până în 2020 până să fie eliminat așa numitele evergreens. Nu se pune problema. Multe dintre aceste probleme sunt deja abordate. Facem uh, progrese, poate nu așa de repede cum ne-am dori, dar aceste evergreens nu vor supraviețui până în 2020. Sunt sigur de asta. În ceea ce privește rata de eroare, mai ales Tocmai am lansat un studiu cuprinzător pentru a studia uh, cum au loc fluctuațiile, cum putem să le măsurăm în mod mai exact. Um, putem face acest studiu și împreună cu Curtea de Conturi, dar avem și noi un interes foarte mare de a clarifica acest subiect. Cum se poate face, cum se poate ca de la an la an uh, Uh, rata de eroare să varieze atât de mare atâta timp cât noi luăm măsuri de fiecare dată pentru ca ea să scadă. Și bineînțeles, rata de eroare nu trebuie să fie stabilizată, trebuie să scadă. Acest lucru este clar și suntem de acord. Două, trei uh, cuvinte despre ajutorul bugetar, totuși. Curtea de conturi a Uh, spus că și-a recunoscut că ajutorul bugetar este un instrument bun. Știm că am făcut pro, uh, progrese mari în ceea ce privește evaluarea riscului, pe de o parte, uh, și anume și prin uh, um, evaluarea criteriilor de selecție uh, care duc la faptul că o țară primește ajutor bugetar am propus să, stabil, să introducem un criteriu nou de selecție și anume transparența și controlul bugetar în țara uh, parteneră. Numai dacă uh, controlul este asigurat de public, de parlament, numai atunci o țară va putea să primească ajutor bugetar. Acest lucru este suplimentar față de măsurile pe care le-am luat deja pentru a îmbunătăți gestionarea banilor publici. Și este important să subliniem că oferim ajutor bugetar, dar că acesta funcționează numai dacă administrația este îmbunătățită. Și dacă facem acest lucru, putem să arătăm și că ajutorul bugetar a fost, uh, a fost efic eficace, dar și că uh, puterea de gestionare, puterea administrativă în țara respectivă a fost consolidată, că Uh, lucrurile merg mai bine, este un, uh, un progres. Și am uh, astfel sperăm să putem chiar cuantifica calitatea administrației. În ceea ce privește ajutor, ajutorul bugetar, cred că deja în ultimii ani am luat deja o serie întreagă de măsuri. De altfel, toate liniile noastre directoare interne și toate recomandările noastre sunt publice pe internet. Toată lumea poate să vadă cât de stricte sunt aceste linii directoare, cum trebuie ele să fie aplicate. Nu este ceva secret. Și facem acest lucru pentru că dorim ca în statele partenere și publicul să poată înțelege ce se face vom propune în, ca în viitor plățile să fie publicate. În trecut nu se făcea acest lucru. Când uh, un guvern primea 40-50 de milioane, acest lucru nu era publicat. Iar acum vom publica acest lucru astfel încât Parlamentul, societatea civilă să știe, iată, au sosit 40-50 de milioane, iar apoi să poată întreba unde s-au dus banii. Mă voi rezuma la asta în ceea ce privește ajutorul bugetar. Cred că este important să revenim însă la acest subiect. Un, cât, un, o scurtă remarcă cu privire la rata de eroare și la controle. Am introdus o serie întreagă de măsuri, există o nouă piramidă de control, există noi programe de formare pentru personal care sunt deja utilizate și care cu siguranță vor uh, contribui la mai bune controle. Există și un dezavantaj Uh, aici, și anume, de exemplu, în cooperarea cu Națiunile Unite. Dacă nivelul, standardul stabilit este prea ridicat, nu vom mai putea face nimic la un moment dat și uneori nu se poate altfel decât uh, să facem anumite programe, să punem în aplicare anumite uh, programe. Și asta, mai ales cu Națiunile Unite, este unul dintre aceste evergreens. Uh, dar uh, există voință din partea Națiunilor Unite să se elimine aceste probleme în viitor. Mă voi rezuma la aceste observații. Îi mulțumesc raportorului pentru faptul că propune și recomandă descărca, acordarea descărcării în ciuda uh, lipsurilor constatate. Vă mulțumim pentru poziția comisiei. La final îi dau cuvântul domnului Ehrenhauser. Mulțumesc! Cred că doamna Gresle deja se uită pe următorul punct de pe ordinea de zi, se uită la găurile din buget. Da, dar președintele chiar ar dori să discutăm punctul 8 astăzi, pentru că și mâine avem un, un uh, program încărcat. Da, este un raport uh, politic uh, prevăzut aici la final însă uh, cred că um, întrebarea cu privire la dobânda pe ajutoare uh, este una uh, politică și mă voi și cred că putem totuși să facem unele remarci generale în acest raport. Vă mulțumesc. Cu acesta încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la următorul punct, Punctul 8. Statutul funcționarilor și regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene. Aici raportoarea este doamna Inge Gresle, îi dau cuvântul acum, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi uh, interveni prea mult timp. Această comisie este singura care are o bază de mm, documente Uh, bună. Am elaborat un document de lucru disponibil în toate limbile cu privire la reforma statutului funcționarilor. Este un document al, a cărei lectură a cărui lectură vă recomand. Veți vedea întâi cei afectați de către uh, aceste, de această reformă. Este vorba de toate instituțiile europene uh, și vedeți ce, cât câștigă Um, funcționarii europeni. Vedem aici că uh, o treime dintre um, o treime dintre funcționari câștigă mai mult decât deputații. Este vorba de toți cei de la AD9 sau AST9 în sus. Avem aproximativ 15.000 de persoane afectate. Vă voi prezenta ceea ce s-a făcut deja în acest for. Prima dată, singurul moment în care ne-am ocupat de asta a fost într-o descărcare um, pentru exercițiul financiar 2009. Apoi la punctul 3 arăt ceea ce, propune, ceea ce propune comisia și ceea ce face și ceea ce nu face. S-au uh, propus deja o serie de lucruri, uh, reducerea privilegiilor, uh, și așa mai departe. Vă amintesc că, că comisia noastră a stabilit patru puncte de reformă. În plen s-a adoptat un punct. Punctele, of, uh, punctele menționate de comisia noastră, dar nevotate în plen, au fost preluate. M-a bucurat acest lucru și aș dori să spun asta comisiei. Mi se pare important uh, Uh, mi s-a părut important să mergem dincolo de ceea ce a solicitat plenul. Am încercat să vă spun de asemenea ce credeam, ce părere am eu despre ceea ce ar fi trebuit să se uh, mai facă. Eu cred că la un moment dat ar trebui să uh, ne punem problema fundamentală cu ce se ocupă uh, funcționarii europeni, ce, uh, ce, cum trebuie să arate statutul acestora. Am vrea să existe o reforme fundamentală în ceea ce privește uh, de exemplu, nu este nimic prevăzut în ceea ce privește conflictele de interes, așa numiți whistleblower, uh, cei care informează cu privire la neregularități. De asemenea, la punctul 5 am încercat să îmi uh, justific amendamentele. De ce cred că ar trebui făcute cele propuse mai sus? Mai sus? Zilele pentru călătoria în țara de origine. Dați-mi voie să vă amintesc că peste tot în lume uh, diplomații europeni au două zile pentru călătoria acasă. Uh, deocamdată, conform propunerii Comisiei, ar avea trei funcționari europeni. Deocamdată, la ora actuală, ei au șase. Nu poate fi chiar așa de greu, nu se ducă funcționarii acasă dincolo de uh, lună chiar dacă nu toți ar fi de acord cu asta. Apoi, compensația sub formă de timp liber. Propunerea actuală face ceva Uh, propune ceva unde ar trebui să fim um, precauți. În propunerea actuală se prevede compensația sub formă de timp liber în toate instituțiile. Mie mi se pare că este un program, un mare program social aici, dar la Flexi Time uh, sunt prevăzute în total 24 de zile uh, libere. Cred că mă aștept aici la amendamente pentru că uh, Uh, trebuie precizată, clarificată problema orelor suplimentare și a compensării acestora. Și uh, cred că ar trebui să ne uh, limităm la 12 zile, deci una pe lună. Dacă lăsăm lucrurile așa și ajungem la un program larg de compensație sub formă de timp liber, ar fi cel mai mare program pe care l-a cunoscut vreodată Uniunea Europeană în acest sens. Voi mai face amendamente în acest uh, sens, vă asigur. Apoi, am solicitat ca începând cu AD9, unde corespunde cu salariul deputaților, e bine, începând cu AD9, uh, um, orele suplimentare să fie deja prevăzute în uh, retribuție. Să nu se mai uh, ofere flexi time sau timp de lucru flexibil pentru acești uh, Uh, acești funcționari. Apoi, m-am referit la zilele fără program de lucru. Sunt 18 sărbători legale, 9 dintre acestea nu sunt sărbători legale. Deci, uh, foarte mult uh, concediu. Ajungem așadar la foarte multe zile, de, zile libere cred că ar trebui să reducem numărul acestora la patru Drept urmare, am putea câștiga timp de lucru și în statele terțe. Apoi, la promovările automate, aș uh, propune să fie um, extinsă perioada de promovare automată de la 2 ani la 3 ani. Promovarea automată înseamnă că uh, la fiecare 2 ani cineva promovează automat. Eu aș propune să nu fie 2 ani, să fie 3 ani. Iar începând cu AD12, având în vedere că este vorba de aproximativ 10.000 de euro pe lună, uh, promovarea ar, ar trebui să fie condiționată de o um, activitate de management. Apoi mă refer la anexa 10, la punctul E. Este vorba de uh, funcționarii într-o țară terță, în delegații. Aici avem uh, situația în care funcționarii sunt absenți foarte des de la locuri de muncă din cauza că au concediu sau alte tipuri de zile libere. Fac o statistică câte zile libere sunt și ajung la 53 până la 59 de zile libere. Fac o comparație cu uh, serviciul de, de cu uh, Ministerul de Externe și cu serviciul uh, extern al Germaniei și pot să vă spun că este, avem de-a face cu până la o treime uh, mai puține zile libere, chiar dacă oamenii se, af- se află în același loc și uh, yes, va fi greu să facem ceva în acest sens. Uh, în uh, Marea Britanie concediul anual este de 30 de zile, în Germania este tot de 30 de zile. Iată, în Germania și în uh, Marea Britanie, concediul anual este mai mic de, cu 12 zile față de uh, delegațiile noastre. Dacă ne uităm la toate zilele libere posibile, ajungem până la 108 zile libere. Este un post cu jumătate de normă. țările în care există atâtea zile libere prevăzute, probabil că nu sunt cele mai frumoase, dar cred că trebuie să facem ceva pentru că altfel nu vom avea niciodată un serviciu de acțiune externă uh, eficient. Există țări în care spun că trebuie să combinăm zilele libere cu um, concediu, cu formare uh, pentru a um, economisi și costurile de transport trebuie ca... Voi face amendamente astfel încât în viitor numai zborurile peste 8 ore să fie permise să fie zboruri uh, business. Între timp, uh, diplomații statelor membre nu mai au dreptul la zboruri business. Deci, oricum ar fi uh, privilegii suplimentare. Nu m-am mai, nu m-am mai putut gândi la alte amendamente um, uh, uh, suplimentare în acest uh, sens. Uh, la tematica informatorilor, a whistleblowerilor. Um, au, am colegi care spun că trebuie să facem ceva, alții care spun că nu trebuie să facem nimic. Am discutat cu uh, ombudsmanul și cu alte instituții și trebuie să vă spun că este dificil să facem ceva. Am o atitudine pozitivă față de propunerea comisia care spune că ar trebui la Curtea de Justiție să existe un registru cu privire la implementarea normelor în instituții, uh, normelor uh, pentru aplicarea prezentului uh, statutului funcționarilor. Mi se pare foarte important să avem o aplicare uniformă a acestui statut, pentru că altfel nu vom putea crea serviciul public uniform în Europa. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă raportor. Doresc să intervină domnul Ehrenhauser și doamna Ayala Sender. Domnul Ehrenhauser era, poi și domnul Mulder. Ok. Sí, muchas gracias, presidente. Entendí que la señora... Mulțumesc, domnule președinte. Mm, colegul m-a lăsat să intervin eu prima. Cunosc caracterul extrem de activ și am anunțit în care se ocupa doamna raportor de acest subiect. Dar uh, acest raport al domnului Gresle se ocupă de un domeniu extrem de delicat, pentru că nu implică numai ce vrem noi să facem, ci trăim într-o democrație, într-un stat de drept. Și funcționarii trebuie să aibă un cuvânt de spus, cu siguranță, adică nu sunt doar unii pe care să-i manevrăm noi de aici colo să le spunem ce să facă. Adică și ei trebuie să se implice într-o negociere, într-o tranzacție iar uh, nu întotdeauna suntem de acord cu ce are de spus uh, doamna raportor și cu unele dintre propunerile pe care le face, care mie mi se par cam ciudate. A făcut aceste comparații cu serviciul extern, cu Ministerul de Externe din uh, Germania și din Regatul Unit, dar aici e altceva chiar și decât în serviciul european de acțiune externă. În 2004 a existat această reformă de mare amploare și doamna raportor afirmă că a existat o propunere generală de reformă care a revenit la modul în care a fost examinat eh, serviciul funcționarilor publici din Europa și a existat uh, o reducere a cheltuielilor, s-a ajuns la o fază în care Uniunea Europeană continuă să se extindă. Am dat undă verde chiar astăzi Croației, dacă nu mă înșel, deci acum e vorba de 55.000 de funcționari care e mai mică decât uh, populația unor uh, orașe sau a primărilor din capitalele noastre și acești 55.000 de funcționari sunt în serviciu a 500 de milioane de cetățeni europeni. După cum a spus și domnul Ehrenhauser în raportul lui și încearcă să lucreze și în serviciul altor cetățeni. Deci nu e vorba doar de a-ți lua o zi liberă sau o zi de concediu. E vorba de oameni care, pe lângă comisie și alte persoane de aici, au făcut eforturi uriașe în ce privește solidaritatea și acceptarea de reduceri și de economii. Și uh, e vorba de a vedea care e noul mod de calcul al salariilor și beneficiilor pentru a evita de a, calenda, de a crea un calendar uh, prea strict. Suntem obligați să găsim o soluție, dar fără a genera probleme majore. Iar aici e o întreagă serie de amendamente care au fost uh, respinse în prima fază și în plenara Parlamentului European, cum era ideea de a nu se recruta agenți secreți din anumite țări. A existat și o întreagă serie de discriminări pe care nu doresc să le revăd aici. Apoi chestiunea concediilor, a vacanțelor, a zilelor la cursuri de formare, zile de odihnă, de compensare. Nu trebuie să ne lansăm aici în comparații. Suntem în perioade de criză, suntem conștienți, dar avem probleme să recrutăm bun funcționari în serviciul public. Ar fi bine ca și doamna Gresle să fie conștientă de acest lucru. Un funcționar reprezintă pe foarte mulți cetățeni și prin aceasta există cerințe specifice, cum ar fi cele legate de expatriere. Deci trebuie să limităm exercițiul la strictul necesar, fără a face ceva excesiv. Există posibilitatea de a face amendamente, dar nu trebuie să ne gândim aici că vom uh, întoarce totul cu susul în jos și uh, clasa business la zboruri doar de peste 8 ore, vă rog să mă scuzați, e enorm, e exagerat, mai ales când vorbim de funcționari care, bineînțeles, participă la aceleași delegații cu deputații și noi plecăm la clasa business. Eu am fost în Mauritania și în Nicaragua și funcționarii sunt expuși uh, acelorași uh, riscuri și calamități ca și eurodeputații care au aceleași condiții de muncă și ar fi absurd să nu aibă și dreptul la o zi de odihnă sau să călătorească în condiții la fel de bune. Cred că asta ar împiedica să recrutăm uh, pe cei mai buni dintre cei mai buni, la crem de la crem. Pentru că asta e ideea, să recrutăm pe cei mai buni. Să nu uitați că e vorba de o piață concurențială în întreprindere publicile. E nevoie de cei mai buni care sunt recrutați, ca în serviciul diplomatic sau în cele mai bune întreprinderi. Și cred că aici, dacă vrem cei mai buni funcționari, trebuie să avem capacitatea de a le oferi tot ce e mai bun, pentru că altfel o să-i avem pe cei mai proști. Și o să avem o situație și mai complicată. Deci nu înțeleg sensul acestui exercițiu. Ar trebui să se limiteze la aspecte stricte legate de la pensie, la contribuția de solidaritate și atât. Mulțumesc. Vă mulțumim. Urmează domnul Ehrenhauser. Vă mulțumesc în ceea ce privește timpul de lucru și uh, propunerea doamna, doamnei Gresle. Dați-mi să vă spun că nu pot decât să o sprijin pe doamna raportor. Cu siguranță vor mai apărea câteva amendamente care probabil că vor face și mai severă uh, tonalitatea raportului, însă vă asigur că linia pe care ați urmat-o este cât se poate de în sentimentul meu. Ei bine, această temă este deosebit de importantă pentru mine. Dacă e să luăm în serios combaterea corupției, atunci cred că în momentul de față, în, în momentul în care vorbim despre statutul uh, funcționarilor, e momentul să vorbim despre whistleblower. Uh, pentru că șansa aceasta nu se va mai repeta în următorii 10 ani. Haideți să folosim această șansă care ne, ne stă la dispoziție. Am avut o audiere pe tema uh, whistleblowing și am văzut că protecția uh, nu există. Mă refer la articolele 22a și b. Ne-am uitat cu mare atenție la studiul cu privire la whistleblowing și recomandările de acolo le-am transformat în amendamente pe care le-am uh, introdus. Uh, E vorba despre 17 amendamente pe care, de fapt, le-am uh, difuzat și în rândul colegilor. Este vorba aici nu doar despre protecția acelor informatori, ci este vorba și despre protecția instituției, instituției care ar putea să se afle în situația de a fi discreditată de uh, oameni care nu fac nimic altceva decât să răspândească minciuni. Avem nevoie de proceduri cât se poate declare cu privire la whistleblowers, cu privire la protecția instituțiilor, cu privire privire la procedurile care trebuie să fie întreprinse și duse la bun sfârșit. Vom, vă vom trimite un uh, e-mail astăzi cu, cu aceste amendamente. Dacă aveți comentarii vis-a-vis -vis de ele, dacă doriți să le modificați, ei bine, uh, ne-am bucurat foarte mult să primim amendamentele sau comentariile dumneavoastră. Vom introduce aceste amendamente vineri la ora 12. Prin urmare, mai aveți câteva zile la dispoziție pentru a vă gândi în detaliu la această această temă. Cred că dacă e să combatem într-adevăr corupția, atunci trebuie să folosim această oportunitate care ne stă la dispoziție, o oportunitate mai mult ca sigură mai mult ca sigur unică în următorul deceniu de a proteja și de a stabili proceduri clare în ceea ce privește whistleblowing. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, urmează domnul Mulder. Foarte pe scurt, mai întâi trebuie să declar un interes. Sunt fost funcționar public la comisie și sper să primesc la momentul potrivit și o pensie și momentul acela venit în fine, dar nu cred că acum e important în discuție. Două observații pentru doamna Cresle, mai întâi. Mă gândesc la nivelul de salarii. Unul dintre motivele pentru care un salariu mare la comisie sau la instituțiile europene era pentru că era extrem de dificil să găsești oameni pentru că trebuiau să lucreze foarte departe de casă Același lucru e valabil și pentru ambasadele și reprezentanțele permanente ale statelor membre, pentru că se plătesc salarii mai mari decât plătesc pentru funcționarii publici de la Berlin sau Haga sau oriunde ar fi. Acum, întrebarea către doamna Cresle. Dispunem de cifre cu care să comparăm care e media salariului pentru un funcționar public german care lucrează la o reprezentanță permanentă care e salariul de vârf, deci comparat cu cel din Germania și deci situația între acesta și cel de la un funcționar public european de vârf. Și aș vrea să știu, nu știu, aud tot mai mult că de la reforma recentă salariile nu mai sunt uh, atrăgătoare și mă întreb dacă e adevărat sau nu. Dar mi s-a spus, de exemplu, că de la aderarea Croației e aproape imposibil să găsești interpreți croați, pentru că salariile pe care le plătim noi sunt proaste în comparație cu standardele internaționale pentru interpreți. Deci ce fel de cifre sunt disponibile ca atunci când votăm acest dosar să dispunem de anumite cunoștințe, deci să votăm în cunoștință de cauză. Iar Cred că în ceea ce privește zilele libere, concediile pentru cei de la delegații, cred că ar trebui să le comparăm cu sistemul din statele membre, pentru că pentru prima dată la aceste delegații avem și personal național și personal european și cred că ar fi bine să nu existe devieri prea mari, deci e acest apel pentru informații, pentru că, cu excepția cazului în care eu nu mi-am dat seama, aceste informații au lipsit. Președintele, mulțumesc, trebuie să vă informez că mai avem cel mult 5 minute în care beneficiem de interpretare. Doamna Macovei, care dorește să intervină. Și apoi ultimele observații, doamna Cresle. Doamna Macovei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, foarte succint. Trebuie să insistăm pe prevederile legate de conflictul de interes. Avem nevoie de prevederi foarte ferme împotriva acestora. În al doilea rând, sunt de acord cu o protecție, cu cea mai puternică protecție pentru cei care trag semnul de alarmă, pentru whistleblower și sprijin acest uh, amendament. Mă refer la acei whistleblower serioși. Avem nevoie de informații din interiorul instituțiilor în legătură cu ilegalitățile. În al treilea rând, în legătură cu călătoria la clasa business, cred că e foarte rău și e împotriva oricărui bun simț să vedem în această perioadă de criză persoanele călătorind la clasa business. Mă refer și la parlamentar, dar asta e o altă discuție. Acum vorbim despre personal. Desprijin pe deplin această prevedere cu călătoria la zboruri de peste 8 ore sau să nu fie deloc la business class. Am o experiență, am mers la Chișinău, în Moldova. Acum două luni am călătorit la clasa economică, pentru că așa consider că trebuie și tot personalul călătorea la business. Și vorbim despre două zboruri, Bruxelles-Viena și Viena-Chișinău, mai puțin de două ore fiecare și eu, un comentariu la sfârșit. Le cerem oamenilor din țările noastre să accepte măsurile de austeritate, salarii mai mici, reduse sau pensii mai mici. Oricum, un nivel mult mai dificil de viață și în același timp nu facem nimic să ne reducem cheltuielile noastre. Trebuie să ne reducem și noi cheltuielile. Nu putem să le spunem oamenilor trebuie să economisiți să trăiți într-o perioadă mai dificilă, iar noi nu reducem nimic. Continuăm să călătorim la business și păstrăm totul neschimbat sau chiar ne mărim bugetele, după cum văd în multe instituții europene. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamna Macovei. Și acum, doamna raportor. Vă mulțumesc. Știu că tema aceasta este foarte sensibilă, dar vă rog frumos să nu-mi puneți cuvinte în gură. Nu am vorbit despre salarii. Vorbeam doar despre ceea ce ar trebui să includă uh, salariile. Dacă câștig 10.000 de euro, oare mai am, mai pot să am pretenția la mai mult timp liber? Nu știu. Uh, Uh, dacă sunteți de părere că cele două teme pot fi uh, aduse la un numitor comun, mai bine vă urez mult succes în explicarea acestei teme către cetățenii europeni. În ceea ce privește salariile, dați-mi voi acum să mă exprim uh, spunându-vă că e drept că în unele domenii salariile de intrare sunt mult prea scăzute. Dar, pe de altă parte, trebuie să ținem cont de toate uh, posibilitățile de avansare. Iar în momentul în care luăm în considerare aceste posibilități de avansare și eventualele concursuri care pot fi, uh, uh, prin care uh, funcționarii pot trece, uh, ajungem la concluzia că totuși salariile nu sunt prea uh, mici. În ceea ce privește transportul, și prima de expatriere, ei bine, aceste, această primă de expatriere este deosebit de importantă și ne poate ajuta să aducem la, la Bruxelles cei mai buni oameni. În ceea ce privește interpreții uh, croați, uh, E clar că nu există acum interpreți suficient de mulți de limba croată la dispoziția instituțiilor europene, dar asta se întâmplă din cauza faptului că în Croația nu existau încă sistemele de educație și, și uh, masteratele necesare pentru formarea acestor interpreți. Dar bine, acest sistem de educație acum se pune pe roate și mai mult ca sigur pe viitor nu ne vom confrunta cu această problemă a lipsei de interpreți de limbă croată. E o problemă temporară care va fi rezolvată în, în, în scurt timp. Dacă nu facem nimic, uh, stimate doamne și stimați uh, domni, în ceea ce privește statutul funcționarilor, nu, facem nimic, nu vom reuși nimic altceva decât să oferim arme noi euroscepticilor pentru următoarele alegeri uh, europarlamentare. În momentul în care am pus în discuție acest subiect în sânul PPE-ului, toată lumea mi-a râs în față. Ei bine, mi se pare că această atitudine este una deloc constructivă. E drept că trebuie să ne, să ne ferim și de lobbyiști, care lobbyiștii iau uh, foarte la inimă aceste, aceste discuții. Nu, eu consider că discuțiile noastre trebuie să fie transparente, trebuie să discutăm despre modificarea statutului funcționarilor, astfel încât să avem pe viitor un corp de funcționari cât se poate de funcțional și eficient. Ei bine, uh, cred că după cum stă, stau lucrurile în momentul de față, îmbunătățirile sunt necesare. Toate propunerile acestea trebuie să fie discutate și uh, prin prisma uh, modificărilor sau noilor situații cu care se confruntă personalul nostru în statele membre. Există un nou context care trebuie să fie luat în, uh, în considerare. Nu, nu fac aceste propuneri doar în lumina mm, acestei perioade de austeritate, ci le fac în uh, contextul modificărilor cu care, prin care am trecut în ultimii ani. Vă mulțumesc foarte mult! Am ajuns la finele dezbaterii cu privire la acest punct foarte interesant. Vom suspenda acum uh, ședința și ne vom reîntâlni mâine dimineață la ora 9. Vă mulțumim! So, see you tomorrow. Yep.